Państwa, otwieram posiedzenie komisji. Bardzo proszę. Vă rog, haideți să începem uh, sesiunea din această masă. dacă puteți să luați loc. Aveți comentarii în ceea ce privește ordinea de zi pentru astăzi? Nu văd observații. Reuniunea noastră se transmite pe internet. Avem interpretare în 20 de limbi, cu excepția Estoniei, maltezii, slovacei și Irlandeze. După cum știți, domnilor și domnilor, fostul vicepreședinte al comisiei noastre, domnul Wojciechowski, a fost nominalizat ca membru al Curții de Conturi și își va prelua posturi în luna mai, dacă nu cumva am făcut-o deja. Așadar, trebuie să îl înlocuim. Avem un post vacant de vicepreședinte. așadar, aplicăm metoda de Hont. Domnul Wojciechowski aparținea grupului ECR Așadar, poate acum pot să dau cuvântul coordonatorului grupului ECR pentru a ne uh, prezenta numele candidatului care îl va înlocui pe domnul Wojciechowski. Avem întrunit quorumul astăzi. Cerințele pentru quorum sunt întrunite de către noi. Avem o serie de membri uh, supleanți, doamna Vișnievska, printre alții. Aceștia sunt raport, membrii supleanți care vor participa la votul pentru postul de vicepreședinte. Așadar, dau cuvântul acum coordonatorului ECR pentru a prezenta numele candidatului. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi face o mare, îmi face o mare plăcere uh, că este uh, quorum în sală. După cum ați spus, domnule președinte, din păcate, domnul Vo- Domnul Wojciechowski are un post nou la Curtea de Conturi și îmi face mare plăcere să îl propun pe domnul Cuzmiuc. Este un membru al Parlamentului European de ceva de, de multă vreme și îl propun ca vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură. Anie do pana posła. Vă mulțumesc. Domnul Cusmiuc este de acord cu această nominalizare? Da. Vă mulțumesc. Văd că domnul Agniu dorește să intervină. Aveți cuvântul? Sper mai degrabă. În, în urmă cu doi ani, dacă am fi urmat tradiția Parlamentului, grupul EFDD ar fi avut un vicepreședinte aici. Și din diverse motive în care nu voi intra acum, această tradiție nu a fost urmată și a primit postul ECR-ul Vroiam doar să menționez acest lucru pentru a se menționa în procesul verbal. Mulțumim, am luat notă de comentariul dumneavoastră, care va fi menționat în procesul verbal, în mod corespunzător. Bineînțeles, situația nu este satisfăcătoare pentru toată lumea. Vă mulțumesc oricum pentru comentarii. Nu mai văd alte solicitări de intervenție. Din câte înțeleg, avem doar un singur candidat, domnul Cuzmiuc. În acest caz, aș sugera să îl să aprobăm nominalizarea sa, nominalizarea sa prin aclamare. Dar uh, Bineînțeles că întreb dacă se opune cineva. Nu. Atunci... A, îmi pare rău. Domnule Agniu, doriți să interveniți din nou? Domnule președinte, ați întrebat dacă este cineva împotrivă și am ridicat mâna pentru că sunt împotrivă. A, foarte bine, în acest caz, domnule Cușmiuc, Uh, sunteți acum vicepreședinte al comisiei noastre. Doriți dumneavoastră să interveniți de aici, de la podium? Da, aș dori să mulțumesc în primul rând domnului Nicholson și reprezentanților grupurilor politice din comisia aceasta. pentru că m-ați aprobat Mă bucur că grupul meu politic a putut să um, facă fața acestui post de la începutul mandatului. Mă bucur ca membru polonez al ECR că am fost considerat apt pentru acest post. Vă mulțumesc așadar foarte mult și declar că, bineînțeles, am muncit mult în această comisie, sunt și membru al Comisiei Bugete, după cum știți, și vom avea o colaborare cu Comisia Bugete. Există o anumită tentație de a reduce resursele disponibile în PAC și sper că din partea Comisiei Agri voi putea să transmit uh, poziția Agri în Comisia Bugete pentru a susține cauza agriculturii și dezvoltării rurale în mod optim. Vă mulțumesc foarte mult, felicitări, vă rog veniți și ocupați loc aici la podium. Bineînțeles, aveți uh, multă experiență în domeniul bugetului și în Parlamentul European. Aveți o experiență și în Parlamentul polonez. Văd că o serie de membrii doresc să intervină. Domnul Moi. Doamna Moi. Vă mulțumesc. Aș dori să subliniez uh, un aspect pentru a fi foarte clar. La începutul acestui mandat am fost candidată la vicepreședinție vicepreședinția acestei comisii și nu ați respectat procedura care s-ar fi, ar, trebui, ar fi trebuit să se aplice. A fost prima dată în istoria Parlamentului. Eu am fost candidată la acest post de vicepreședinte și mi se pare extrem de păcat că nu respectăm procedura încetățenită de Hont și că ignorăm regulile și chiar uh, introducem bariere uh, în calea acestor reguli atunci când uh, ne e convine. Vă mulțumesc, domnul Ferrand. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să apară în procesul verbal că domnul Ferrand și eu nu dorim să participăm la vot. Dobrze, nie możemy odnotować za, przeciw, no bo byśmy... Bo... Da, am luat notă că au existat voturi împotrivă și abțineri. Domnule Nicholson, mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să prelungesc sau să încurajez o dezbatere pe acest subiect. Poziția domnului Cuzmiuc ca vicepreședinte ECR conform Uh, sistemului de hont, nu a fost în, în niciun fel mm, intenția ECR să încalce regulile, așadar să nu dați vina pe grupul ECR, dacă vreți să dați vina pe cineva, dați vina pe altcineva. Văd că unii râd. Eu și grupul ECR am susținut sistemul de HONT în momentul respectiv. Deci aș regreta dacă nu aș dori să se spună în niciun fel că domnul Cuzmiuc nu ar fi meritat uh, postul de vicepreședinte al Comisiei Agri. Mulțumesc. Mulțumesc. Luăm notă și de acest comentariu. Dacă nu mai există solicitări de intervenție, încheiem acest punct. Felicitări, domnule Cuzmiuc, și vă urăm foarte mult succes. Putem trece la următorul punct. Acum, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 14-15 martie 2016. Dacă nu aveți comentarii, putem să considerăm aceste procese verbale ca fiind adoptate. Acum vom aștepta până la venirea domnului comisar Hogan. Proszę Państwa, przechodzimy do punctu trzeciego. În acest caz putem să trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, punctul 5, schimburi de opinii cu domnul comisar Hogan în contextul dialogului structural. În acest context îi urăm bun venit domnului comisar Hogan. După cum știți, Dialogul structurat este prevăzut în acordul cadru pentru relațiile dintre Parlamentul European și Comisie. Dialogul structurat are loc în primul semestru al fiecărui an între uh, comisiile parlamentare și comisarul responsabil cu aceste aspecte. Așadar, foarte clar, dialogul structurat este oportunitatea ca noi să facem o analiză împreună cu domnul comisar uh, în legătură cu aspecte legislative și non-legislative. Noi selectăm o serie de aspecte importante care trebuie să fie incluse în programul de lucru al Comisiei pentru 2017. Avem uh, și oportunitatea de a comenta uh, în legătură cu aceste aspecte. Acum, uh, bineînțeles, avem președinția olandeză și va urma președinția slovacă. Avem foarte multe întrebări pentru domnul comisar. În mod foarte clar vom asculta și opinia comisiei, domnului comisar în legătură cu aceste întrebări. Acest dialog structurat este foarte important pentru noi avem contacte directe cu Comisia. Domnul comisar, bineînțeles, este întotdeauna binevenit să vină uh, la Comisia noastră atunci când îl invităm. Acest tip de discuții și de dialog în domeniul agriculturii este necesar, după cum am spus. Acum, în primul rând, îl vom asculta pe domnul comisar și după aceea membri. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Mă bucur să fiu uh, astăzi în rândul dumneavoastră pentru cel de-al doilea dialog structurat. Avem o ocazie valoroasă să facem schimb de opinii în mod constructiv, mai ales în ceea ce privește programul de lucru al Comisiei pe 2017. Aproximativ acum un an am avut primul dialog structurat și de atunci, sigur că s-au întâmplat multe. După cum știți, a fost un an foarte greu pentru agricultorii noștri, mai ales pentru cei din domeniul laptelui și cărnii de porc, um, care au suferit în urma crizei de piață. Și sigur că agricultorii uh, s-au focalizat asupra acestor probleme. Însă, aceasta nu este deloc uh, singura uh, parte Mm, singura prioritate în activitatea noastră. Așadar, mă bucur să discut cu dumneavoastră criza de pe piețele agricole. Astăzi, în această săptămână, vom avea posibilitatea să discutăm aceste chestiuni în decursul plenare, pentru că s-a depus o întrebare cu solicitare de răspuns oral. Revenind la piața laptelui. Nu am timp mult la dispoziție, dar vreau să vă prezint uh, mărfurile cheie și vreau să mă focalizez asupra laptelui și cărnii de porc. Din păcate, pe piața laptelui, oferta este, depășește cu mult cererea și de aceea împinge prețurile în jos și pe piața Uniunii Europene și pe piața globală. Uh, experții de la Observatorul pentru piața laptelui observă această situație și e deci nevoie să se îmbunătățească echilibrul între cerere și ofertă și pentru că oportunitățile de creștere a cererii sunt limitate, trebuie să ne focalizăm asupra ofertei. Uh, producția de lapte a crescut cu 5,6% în anul acesta față de 2015 în Uniunea Europeană. Cea mai mare creștere în termen de valoare a fost în uh, țările de jos, 320.000 de tone, în Germania 330.000 de tone, în Polonia 140.000 de tone și în Irlanda 110.000 de tone și în martie credem că vom avea un excedent de 5% pe piață. Situația este deci foarte gravă. Și totuși, vreau să vă spun că performanța exportului uh, lactatelor a fost foarte bună, pentru că am văzut exporturi totale în echivalent lapte care au crescut cu 10%, cu creșteri foarte importante în cazul uh, laptelui, 133% în cazul untului, 14% în cazul uh, brânzei exporturile de brânză au crescut către toate gen, destinațiile noastre. De exemplu, 9% a fost creșterea către Statele Unite. Și, de asemenea, importurile din China au crescut, care, lucru care demonstrează creșterea puterii de cumpărare a, a pieței din China. În ceea ce privește carnea de porc, după cum știți, în primele câteva luni ale acestui an am văzut semne de reducere, 2,4% uh, scădere în prima parte a acestui an. Prețul carcaselor a rămas stabil în aprilie, deși prețul este scăzut și prețul mediu în Uniunea Europeană a depășit 130 de euro um, pe tonă. 60% din uh, carnea pe care am stocat-o în ianuarie a fost reintrodusă pe piață și cu toate că sunt presiuni pe piață, totuși am reușit să schimbăm uh, modelele de export, uh, reușind să ne adaptăm la uh, tendințele pieței. În februarie anul acesta, exporturile de carne de porc au crescut cu 19% ca valoare față de februarie anul trecut. Probabil că știți răspunsul substanțial al Comisiei în ceea ce privește Uh, criza agricolă, avem un pachet de solidaritate de 500 de milioane de euro, dintre care 20 de milioane de euro au fost alocate statelor membre ca ajutor. Până la sfârșitul lunii viitoare, statele membre au deci 35 de zile încă să cheltuiască acești bani. Și la sfârșitul lunii trecute, statele membre au raportat că au cheltuit doar 56% din acești bani. Deci 235 de milioane din 420 de milioane doar au fost cheltuite din septembrie anul trecut. 8 state membre nu au reușit să cheltuiască banii care le-au fost alocați. 15 dintre acestea au cheltuit mai mult de 90% din banii alocați. În al doilea rând, să vorbesc despre intervenții. 119 de tone ca pragă pentru uh, lapte praf a fost uh, um, pragul a fost atins. Prețul de cumpărare a fost fixat la prețul de intervenție și 700 7000 de uh, tone au fost cumpărate la acest preț. În octombrie uh, s-a dublat pragul de intervenție la 218.000 uh, de tone. Sigur, asta în condițiile în care probabil va trebui să propunem în curând încă o creștere a acestui prag. În articolul 22 din Organizarea Comună a Piețelor uh, oferă, articolul 222, uh, uh, oferă șansa agricultorilor de a uh, încheia acorduri voluntare. Și acum estimăm că 85% din producția totală din Uniunea Europeană poate să fie acoperită de astfel de acorduri uh, în urma constrângerilor din articolul 222. Aceste măsuri vor fi valabile șase luni până în octombrie 2016 și pot fi extinse pe o perioadă de încă șase luni. După cum știți, este un instrument voluntar care este utilizat de producători dacă doresc să participe la aceste acorduri. M-am întâlnit cu Copacogeca, cu uh, Consiliul pentru Lapte și mă voi întâlni din nou săptămâna viitoare cu Copacogeca pentru a discuta ce alte posibilități există. Vreau să vă laud, domnule președinte, pentru organizarea uh, audierii de mâine seară și aștept uh, să vedem care sunt rezultatele. Sper că participanții vor înțelege mai bine măsurile și potențialul acestora, care nu ar trebui să fie subestimate. Acestea, de asemenea, um, permitem statelor membre să dubleze ajutorul de stat pentru a ajuta uh, agricultorii în temeiul articolului 222, dacă doresc să o facă. Domnule președinte, vreau să mă focalizez și asupra simplificării. Eu, uh, pentru mine aceasta este o prioritate. Știți că o serie de propuneri de simplificare au intrat în vigoare în 2015 privind uh, plățile directe, uh, susținerea decuplată, tinerii fermieri, uh, sistemul Ajax, ceea ce a simplificat lucrurile pentru agricultori și pentru administrațiile naționale. S-a adoptat pe 4 mai uh, un amendament al uh, regulamentului Ajax care introduce un sistem de cartonaș galben pentru uh, contravenții în ceea ce privește aplicarea plăților. Și va fi publicat și va intra în vigoare în timpul verii și se va aplica um, pentru um, creanțele care apar în anul 2016 și sper că pot să mă bazez pe sprijinul dumneavoastră. De asemenea, am încheiat uh, sondajul, uh, consultarea publică privind uh, ecologizarea. Am avut mai mult de 3300 de răspunsuri din partea agricultorilor și în iunie Comisia va publica un document de lucru evaluând anumite impacte ale ecologizării um, evaluând de asemenea și potențialul. De asemenea, vom face uh, propuneri de simplificare a plăților directe. E nevoie de identificarea unor elemente tehnice în regulamentul de punere în aplicare și anumite elemente tehnice, sigur că poate ne-am dorit să fie eliminate, dar nu vrem în același timp să reducem beneficiile de mediu pe care trebuie să le aducă ecologizarea. E nevoie de o mai bună claritate în ceea ce privește cerințele la adresa fermierilor și de o mai bună flexibilitate, uh, crescându-se astfel um, beneficiile de mediu ale ecologizării. În contextul elaborării uh, noilor acte delegate și de pune în aplicare, care permit uh, Comisiei să introducă norme uh, pentru CMO. Au fost la începutul procesului mai mult de 50 de regulamente ale Comisiei, pe care sperăm să le reducem la 20 de acte delegate și 20 de acte de punere în aplicare. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, avem uh, un amendament la actul de punere în aplicare adoptat pe 28 aprilie, a intrat deja în vigoare. Acesta simplifică Uh, cererile depuse de micii fermieri și reduce cerințele de program pentru finanțare, reducându-se astfel povara administrațiilor naționale. Modificarea instrumentelor uh, financiare în cazul programului de dezvoltare rurală poate fi făcută în uh, afara modificării programelor regionale ale statelor membre. În programul de lucru al DG Agri sunt încrezător că vom putea să facem în continuare până la sfârșitul anului propuneri de simplificare referitoare la actele delegate și de punere în aplicare. Domnule președinte, um, mă bucur că urmăriți cu atenție evoluțiile privind negocierile internaționale. Um, din păcate, negocierile TTIP uh, nu au uh, uh, înregistrat mari progrese și la nivel internațional, uh, se pun sub semnul întrebării în continuare dispozițiile europene privind indicații geografice. Nu vrem să discutăm uh, despre uh, numele semigenerice pentru vin, de exemplu. Pe ambele părți, chestiunile care țin de SPS sunt, creează de asemenea frustrări. Nu vreau să intru în detalii specifice, dar vreau să vă spun că Uniunea Europeană rămâne foarte ambițioasă și dorește să uh, vadă un capitol SPS Plus uh, care să fie conform cu normele OMC. Nu este în interesul nostru să acceptăm uh, un uh, TTIP light ca să îi facem un favor uh, domnului Obama când își încheie președinția. Uh, substanța este mai importantă decât viteza aici. Suntem în perioadă de criză în multe sectoare. În același timp avem uh, uh, o implicare puternică în acorduri internaționale și deci este esențial să menținem standardele agricole, mai ales în ceea ce privește TTIP-ul. De asemenea, în mai am făcut o ofertă pentru Mercosur, dar acestea Uh, aceste Uh, propuneri um, mențin nivelul de ambiție pe care l-am avut și până acum. Sigur că mai avem multe de făcut. Uh, avem o întâlnire cu Mercosur prevăzută pentru iulie. Noi rămânem angajați în pro pro progresul uh, acestui proces, dar numai promovând interesele Uniunii Europene, care sunt cruciale pentru agricultura europeană. Procesul interinstituțional privind agricultura ecologică este în curs și salut angajamentul președinției de a face progrese în acest domeniu pentru a ajunge la un acord până la sfârșitul lui iunie 2016. Știu că au fost uh, frustrări legate de rata lentă a progreselor și totuși, vreau să spun, Comisia a făcut eforturi să fie o punte între divergențele dintre Parlament și Consiliu și mulțumesc raportorului că a fost flexibil uh, ceea ce ne-a uh, permis să uh, avem discuții suplimentare și destul de multe trialoguri de acum și până la sfârșitul lui iunie. Salut angajamentul tuturor instituțiilor pentru a uh, accelera uh, aceste negocieri. Știm că sunt doar câteva chestiuni uh, care au rămas uh, nerezolvate și vreau să facem cu toții eforturi pentru a ajunge la un acord cât mai repede posibil. Domnule președinte, am acoperit doar câteva dintre subiectele importante. Sunt sigur că vor mai fi întrebări referitoare și la alte subiecte, dar timpul meu a fost uh, limitat și sper că am reușit să mă focalizez asupra unui număr mic de chestiuni, pentru că am vrut să mă focalizez asupra celor care au fost uh, importante și care sunt de actualitate în momentul de față. Acum aștept uh, dialogul cu dumneavoastră. Mulțumesc! Dziękujemy panie komisarzu za prowadzenie. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc mult, domnule comisar, pentru prezentare. Dacă e nevoie, sunt sigur că domnul comisar va putea să abordeze și alte probleme. Acum să trecem, zic, la observațiile coordonatorilor, începând cu domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar Hogan, pentru că sunteți din nou în mijlocul nostru, în cadrul dialogului structurat. Expunerea dumneavoastră am urmărit-o cu mare interes. Ați vorbit despre dezechilibrul de pe piață în domeniul laptelui și în domeniul cărnii de porc și în domeniul altor produse agricole. Uh, și pe mine mă îngrijorează foarte mult și un alt dezechilibru, și anume uh, dezechilibrul de putere uh, în ceea ce privește lanțurile comerciale. Faceți eforturi ca și aici să se ajungă la un echilibru? Pentru că în negocierile de preț, marile lanțuri comerciale au o putere pe care o exploatează pe piață, uh, disproporționat față de grupurile de producători și nu putem să permitem ca Uh, concernele să preseze în asemenea hal uh, agricultorii, de aceea e nevoie să acționați. Ați vorbit și despre acordurile voluntare. Aceste acorduri voluntare, trebuie să vă spun că le văd destul de sceptic. Pentru că în țara mea, de exemplu, 50% uh, din lapte se produce în cooperative, 50% în domeniul privat și dacă se fac acorduri voluntare în cazul uh, cooperativelor, atunci uh, se bucură sectorul privat că cei din cooperative își reduc producția de lapte și atunci ei nu mai au nevoie să o facă. Uh, deci eu cred că avem o fragmentare mult prea mare ca să reușim să rezolvăm problema prin acorduri voluntare. Știu că este dificil, dar trebuie să ne gândim dacă, dată fiind gravitatea crizei, nu ar fi posibilă o reglementare la nivel uh, european care să um, introducă uh, o reducere uh, obligatorie într-un anumit procent pe, una, pe o anumită perioadă de timp. Uh, mă bucur că este posibilă dublarea măsurilor de ajutor de stat de către statele membre. Acum să vedem dacă statele membre vor face uz de această posibilitate. Ați vorbit și despre simplificare. Cred că noi, ca și parlamentari, am făcut o întreagă serie de propuneri de simplificare pe care le-am trimis comisiei. E necesar aici să ajungem la niște soluții sistemice care să reducă birocrația. Ați vorbit și despre sistemul cartonașului uh, galben și aici uh, există în continuare iritații, uh, iritări, ca să spun așa, și um, noi am depus un amendament în numele grupului meu referitor uh, uh, la acest uh, subiect pe care putem să-l retragem. Eu cred că ar fi bine să faceți niște propuneri foarte clare până la sfârșitul anului și în orice caz, în cazul TTIP, trebuie să rămâneți pe poziția foarte ambițioasă pe care ați menționat-o. Mulțumesc! De Castro. Mulțumesc, domnul De Castro. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc și domnului comisar Hogan pentru că este alături de noi în această masă. După cum ați spus foarte bine, agricultura europeană trece în prezent printr-o perioadă foarte dificilă. Prețurile sunt joase în mai multe sectoare. Și ce am observat noi este că Europa nu a prea jucat niciun rol de lider politicile sunt destul de mult naționalizate. Am văzut de pildă că resursele s-au transformat, au fost naționalizate de multe ori, ceea ce a subminat eficiența și chiar a creat uh, efectul opus celui dorit. De aceea am vrea ca Europa să joacă un ro- joace un rol mai mare, astfel încât piața să fie tratată mai efectiv și mai eficient. În timp ce ă, statele să joace un rol mai mic. În ceea ce privește ecologizarea, v-am felicitat pentru alegerea făcută noi ca instituția Parlamentului, dar am observat o creștere a birocrației care a creat o situație mai complicată pentru implementarea în statele membre. Vrem ca ecologizarea să devină ceva ce protejează mediul și are efect pozitiv. Dar, pe de altă parte, trebuie redusă birocrația și complexitățile cu care se confruntă statele membre. În paralel, ne dorim și o revizuire a instrumentelor folosite pentru gestionarea crizei. După cum știți, domnule comisar, în perioada legislativă anterioară, am încercat să adoptăm instrumente pentru, folos- pentru a trata mai bine crizele și prețurilor. Dar nu am fost ascultați și tot ce am făcut aici la Parlament s-a lovit de un zid. De aceea cred că acum ar fi bine să dezbatem serios acest subiect și acum, la jumătatea perioadei, să vedem cum putem schimba tactica. Uh, Totodată îmi doresc o creștere a eficienței ecologizării, deci reducerea birocrației, o mai bună gestionare a crizei și un rol mai puternic al Europei în acest context. Și revin la domnul comisar cu o întrebare. Vom vedea o revizuire, o reformă la jumătatea perioadei până la sfârșitul anului ca să putem lua taurul de coarne și să ne confruntăm cu criza majoră din sector? Mulțumesc. Domnul Nicholson are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să-l întreb pe comisar ce dialog aveți cu statele membre în ceea ce privește desemnarea zonelor de restricții naturale eu am auzit ceva discuții în zona mea și văzând proiectele de hărți pentru regiune, există o temere, după părerea mea, că instrumentele furnizate de comisie uh, fac ca aceste hărți să nu capteze bine uh, zonele de restricție, ceea ce cred că presupune o uh, problemă pe termen lung. Ascultându-vă, anul acesta, vă spun că suntem cu o înregistrăm o creștere deja de 5%, ceea ce mă îngrijorează. Și acest mesaj trebuie să meargă către comunitatea agricolă, către toți cei uh, implicați, pentru că dacă producția crește în, la acest nivel, lucrurile o să înrăutățească și mai mult. După cum știți, în raportul meu Uh, se vorbește despre observatorul uh, multipiețe. Ce, privire, ce, ce părere aveți despre acest lucru? Îmi cer scuze, vorba de observatorul pentru piața laptelui. Știți când uh, vor prezenta un raport? Pentru că de îndată ce o vor face, vom putea să începem să luăm măsuri pentru a controla cumva această supraproducție. Cu cât o face mai repede, cu atât mai bine. Mă bucur că v-am auzit vorbind despre TTIP. Unii dintre noi au simțit de multă vreme că TTIP a intrat în, într-un progres foarte lent din cauza alegerilor prezidențiale. Eu nu sunt prea convins. V-am ascultat, dar mă întreb dacă doamna comisar Malmström este de acord cu poziția dumneavoastră. Fiindcă la Strasburg, acum două săptămâni, când am avut această dezbatere, ea a părut să preseze pe această problemă. Nu este timpul să se accepte realitatea și la nivelul comisiei, uh, și anume că Europa nu poate să adopte uh, asemenea tratate comerciale atunci când fermierii noștri se luptă cu probleme grave, cu costuri de producție și cu probleme de profit, nu este oare timpul să vedem cât putem absorbi înainte să lăsăm lucrurile să continue așa? Mulțumesc, domnule președinte. Am Roda. Domnul Roda. Mulțumesc frumos. Mulțumesc pentru intervenție, domnule comisar. Dialogul structural este întotdeauna important, dar dați-mi voie să vă reamintesc că un dialog se bazează pe o comunicare în ambele sensuri. Așadar, sper să îmi răspundeți la întrebări astăzi, pentru că data trecută nu ați făcut-o. Am observat cu toții că acționați în ceea ce privește criza din sectorul lactatelor și al cărnii de porc. Dar vreau să continui ceea ce spunea Paolo, pentru că adevărata amenințare o reprezintă renaționalizarea sectorului agricol al Europei. Știm cu toții, de pildă, că flexibilitatea între piloni creează o renaționalizare care distruge nivelul de egalitate care permite tuturor fermierilor să uh, concureze pe o piață uh, egală. Apoi, uh, la fel se va întâmpla și cu problema emisiilor și a sectorului non-ETS. Întrebarea mea este dacă analizați acest risc de renaționalizare cu care ne confruntăm în sectorul agricol per total și dacă ați putea veni cu propuneri despre cum să împiedicăm acest lucru pentru a garanta că noul regulament privind gazele cu efect de seră va asigura un uh, nivel de egalitate, o, o situație de egalitate și, bineînțeles, va acoperi și problema costurilor. Mulțumesc! domnul președinte. Mulțumesc, doamna Sandra, acum. Bun. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Adevărul este că de fiecare dată când veniți, nu ne spuneți nimic nou. De obicei spuneți același lucru, propuneri care vor soluționa grava criză din sectorul agricol al Uniunii Europene, însă nu văd nicio propunere concretă nouă. Vă pun însă patru întrebări concrete. În Galicia, în statul meu, întreprindere producătoare de lapte fixează prețul laptelui abuzând de poziția lor uh, majoritară. Este un lucru care este interzis de către lege. Ce aveți de gând să faceți în acest sens? În tot, în, tot în Galicia există peste 2000 de solicitări de susținere pentru Uh, susținere care au fost refuzate. Ce are de gând să facă Comisia? A treia întrebare. În ultima vreme a apărut uh, în presă intențiile reale din spatele TTIP. Și un un, unul dintre lucrurile pe care le-am aflat este că uh, contribuția agriculturii în PIB-ul european a, va scădea la 0,8%. Cum ne puteți spune așadar că TTIP va fi atât de favorabil pentru agricultura europeană? Și în al patrulea rând, aș dori să-mi explicați cum uh, negocierile TTIP vor afecta importurile de carne de vită într-un sector care deja se confruntă cu multe probleme. Vă mulțumesc. Ja, Comisar, Dank für Ihr Kommen. Domnul Heisling, domnule comisar, vă mulțumesc că sunteți aici. Știți și dumneavoastră că uh, vieții agricultori au ajuns la disperare și uh, Bun, uh, am senzația că și Comisia și uh, statele membre vor să aștepte să treacă uh, criza odată ce se va echilibra piața de la sine. Agricultorii nu mai cred că Comisia chiar vrea să îi ajute. Și, din păcate, le-ați confirmat aceste credințe, le-ați spus că exportul funcționează bine, dar exportul funcționează bine numai pentru că uh, oamenii primesc niște prețuri atât de mici. Dacă prețurile ar crește din nou, atunci și exporturile ar scădea. Deci dacă nu ieșiți din această logică care spune că exportul mai mare e întotdeauna bun, atunci uh, cum se va îmbunătăți situația agricultorilor din Europa? Uh, într-adevăr, trebuie să ducem în echilibru oferta și cererea în Europa și dacă așteptăm să se întâmple cu măsuri voluntare, nu vom uh, reuși. E nevoie de o abordare unitară în care toate statele membre să reducă producția de lapte. Din păcate, dumneavoastră vreți să evitați uh, aceste uh, măsuri și spuneți că programele de ajutor încă nu uh, au fost uh, uh, preluate, nu au fost uh, puse în aplicare de către statele membre, da, pentru că acestea uh, necesită uh, niște bani uh, și niște contribuții și din partea țăranilor, care din păcate sunt într-o situație atât de rea, nici băncile nu le mai acordă credite. Sunt de acord cu mulți colegi care spun că e nevoie de o schimbare radicală în politica privind laptele, pentru că dacă nu, această criză va trena și vom ajunge la prețuri uh, foarte scăzute, 25 de cenți. Uh, în ceea ce privește Mercosurul, domnul Nicholson s-a referit la acest uh, subiect. Doamna Malmström spune puțin altceva decât dumneavoastră Uh, deja dânsa a lăudat acest acord uh, foarte mult uh, și mi-aduc aminte ceea ce se spunea despre TTIP, doar că în cazul TTIP-ului vedem, după publicațiile de la Greenpeace, cum arată lucrurile de fapt. Um, se contrapune industria auto și agricultura. Se poate citi negru pe alb această chestiune dacă ne uităm la documente. Deci, e clar că trebuie să spunem nu Uh, în cazul TTIP-ului și nu putem să facem altfel nici în cazul Mercosurului, pentru că această liberalizare a, a, a piețelor trebuie să spunem că nu va funcționa și deci trebuie să spunem nu acestor acorduri. Și un ultim punct. Uh, domnul Des a vorbit despre concentrarea uh, comerțului în Uh, zonele uh, mai îndepărtate. Am auzit că Bayern vrea să cumpere, să cumpere Monsanto și atunci am avea un concern uh, agricol uriaș și atunci îngrijorarea mea este ce se întâmplă cu puterea pe, pe piață, um, dacă niște megaconcerne până la urmă vor uh, ajunge să uh, gestioneze uh, și să impună uh, prețurile la semințe pe viitor. Domnule comisar, spuneți-mi ce vreți să faceți în acest sens. Well, it's good to see you again, Commissioner. Mă bucur să vă revăd, domnule comisar. Ne-am întâlnit în Wales acum câteva săptămâni, nu-i așa? Am văzut că ați avut o primire pe cinste. Aștept și eu comentariul lui Luke Flanagan, pentru că e șansa mea să văd ce se mai întâmplă cu politica noastră internă. În ultimele ore am fost la o întâlnire despre glifozat. Și este o problemă cu interzicerea acestuia în Uniunea Europeană uh, din motive de sănătate uh, a omului și risc de cancer. Dacă se întâmplă asta, nu vom putea să importăm alimente din, de nicăieri din lume dacă au folosit uh, glifozat la recortele lor. Mie mi se pare că asta este o portiță de scăpare pe această problemă și sunt curios ce aveți de spus pe acest subiect. Am citit că Franța va interzice în mod unilateral glifozatul. Dacă se întâmplă asta, Iată un stat membru care face așa cum vrea în agricultură. Va interzice apoi uh, Franța importurile de recolte din alte state ale Uniunii Europene la care s-a folosit uh, glifozat. Intrăm într-o situație foarte neplăcută aici și aș aprecia să văd ce care e părerea dumneavoastră. Uh, subliniez că v-ați implicat în TTIP și dacă vorbim despre ouă, majoritatea în uh, producție, de producție de ou în Marea Britanie se face cu um, găini lăsate în spații libere, în timp ce în Uniunea Europeană sunt folosite uh, găini, găini în baterie. La cele crescute în aer liber, uh, coaja oului este maronie. În Statele Unite, definiția este cu totul alta. Se spune că e coajă albă care trebuie spălată. Și aici, iată, sunt două definiții total diferite. La sfârșit, cine va câștiga această bătărie? Sectorul de um, acesta din Marea Britanie e măcar avut în vedere în cadrul negocierilor? Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Acestea au fost întrebările și observațiile coordonatorilor. Domnul Loazo, da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, spuneați că sancțiunile împotriva Rusiei nu țin de dumneavoastră, de mandatul dumneavoastră. Cred că vă spălați pe mâini de această problemă, pentru că este una dintre condițiile, uh, problemele majore dintre cauzele majore pentru ca, situația catastrofică a agriculturii noastre și vă întreb dumneavoastră ce faceți uh, cu aceste lucruri care ne asfixiază piața, în timp ce, pe de altă parte, negociem acest tratat transatlantic atât de amplu. În ceea ce privește simplificarea politicii agricole comune, cred că acesta este unul dintre obiectivele dumneavoastră majore, precum și um, împlinirea mandatului noastră de comisar. Aplicați-vă pe controlele constante ale agricultorilor din Europa. Cred că trăiesc cu frică, pot să spun asta. Uh, sunt controlați de uh, inspectori mai mult sau mai puțin con- competenți, mai mult sau mai puțin parți- imparțial, care aplică la, la literă normele PAC. Uh, oare căutați doar soluții practice? Nu prea cred. Cred, de pildă, că un termen de 14-15 zile pentru a informa agricultorul că vine o inspecție ar fi o soluție bună. Soluțiile sunt în fața dumneavoastră, uneori chiar evidente. Câteva cuvinte despre TTIP. Spuneți că acest tratat nu, este nefa- nu ne este nefavorabil. Dar atunci, de ce nu vă implicați în negocieri? În ceea ce privește ecologizarea PAC, după cum știți, există costuri suplimentare de producție pentru fermieri iar normele de mediu, care sunt din ce în ce mai împovărătoare, le complică existența acestora. Există deja norme extrem de uh, exigente care riscă să crească distorsiunile față de piața te, piețele terțe. De ce vă înverșunați atât de mult pe această politică de ecologizare? Așadar, vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum, poate, îi dăm cuvântul comisarului pentru răspunsuri. Aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, simplificarea. Am introdus 23 de schimbări în ultimul an în cadrul simplificării care vor fi în beneficiul fermierilor și va atrag atenția asupra câtorva dintre ele. În primul rând am introdus pentru prima dată o verificare preliminară preventivă pentru fermierii care fac o solicitare de plată. Și dacă există erori minore, acestea poate să fie uh, corectate înainte ca solicitarea să intre în sistemele IT. Deci, așadar, reducem climatul de teamă pe care îl aveau fermierii în legătură cu inspecțiile potențiale, inclusiv cele inopinate. Așadar, dacă se face uh, bine acest lucru de către autoritățile de gestiune, acest lucru ar trebui să ajute fermele mici și mijlocii Eh, și le poate asigura un flux eh, constant de finanțare fermierilor mici care au nevoie de acest lucru. Vom raționaliza regulile care vor eh, elimina sarcina costului de administrare pentru operatori și pentru administrațiile de stat. Sperăm că acest lucru va fi util și Următorul val, val de simplificare va fi ecologizarea. Am făcut o evaluare a ecologizării, am solicitat intervenții din partea multor uh, părți, am primit sugestii în acest sens și uh, s-au făcut 3300 de uh, contribuții, 80% din partea fermierilor. Deci vedem din punct de vedere practic ce se întâmplă. Uh, voi propune în următoarele săptămâni între 15 și 20 de schimbări care vor uh, schimba lucrurile și sperăm că vor reduce uh, birocrația inutilă legată de aceste solicitări, însă în același timp ar trebui să îmbunătățească beneficiile de mediu care este principiul de bază și motivul introducerii în legislația din 2005, legislației din 2015. Într-adevăr, mm, oamenii nu înțeleg foarte bine ce se întâmplă cu gardurile vii, cu uh, și așa mai departe, însă aceste lucruri nu contribuie la biodiversitate. Așadar, prin uh, reducerea birocrației în ecologizare vom putea să menținem beneficiile de mediu. Este o dorință pe care ați avut-o și dumneavoastră. În ceea ce a spus domnul De Castro în legătură cu uh, PAC, însă nu au fost suficient de uh, puternice pentru a fi folosite în cazul volatilității pieței. Deci ar trebui să, ne, să le examinăm și de aceea testul Eh, pe care îl avem eh, are scopul de a îmbunătăți aceste măsuri, eh, uitându-ne și în afara Uniunii Europene pentru a vedea dacă există inițiative care pot să fie adoptate pentru a îmbunătăți instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a gestiona riscul. Privim la experiența din Statele Unite, în cea din uh, alte regiuni pentru a vedea cum se poate menține valoarea pe piață în cazul volabilității. Într-adevăr, avem nevoie de măsuri comunitare pentru a rezolva crizele pe cât de mult posibil și am introdus un pachet de 500 de milioane de euro și este păcat că nu toate statele membre, în special 8 state membre, au decis să nu folosească uh, aceste fonduri care reprezintă finanțare 100% din partea Uniunii Europene. Avem finanțare comunitară și nu uh, toată lumea uh, acceptă aceste, această finanțare uh, pentru că este, și este greu de înțeles pentru că este o finanțare 100% din partea Uniunii. Statele membre au posibilitatea de a adăuga finanțare suplimentară, dar nu este obligatoriu. Uh, nu este în interesul fermierului să aibă o, să existe o, uh, o întârziere de plăți. Unele state membre utilizează aceste fonduri în, fond, în fondurile structurale. O idee bună, dar poate acum ar fi mai urgent să uh, le transmită fermierilor. În legătură cu lanțul de furnizare, am mai discutat acest lucru și în plenara Parlamentului uh, veți avea o nouă oportunitate de a, avea, um, de a vedea ce măsuri pot fi luate. De aceea uh, aștept discuția dumneavoastră din plen uh, și din procesul legislativ și sper că vom putea obține susținere pentru munca noastră în cadrul acestui, acestei intervenții a lanțului alimentar. Avem experiențe în Regatul Unit, în Spania, în Lituania, unde au fost implementate măsuri și putem vedea dacă au funcționat sau nu. În ceea ce privește criza din sectorul lactatelor, am introdus 23 de măsuri între septembrie și martie. Cele 100 de sugestii, sugestii făcute de statele și membre și dumneavoastră au fost examinate și au fost implementate 23 dintre ele pentru că celelalte nu se potriveau cu constrângerile bugetare și legislative. Însă am invocat toate instrumentele legislative pe care le-am avut la dispoziție pentru a introduce un echilibru între cerere și oferte. Reacția a fost una împărțită în legătură cu implementarea propunerilor, pentru că este voluntară și toată lumea trebuie să-și facă, să-și joace rolul. Uh, am dat posibilitatea statelor membre de a suplimenta uh, uh, aceste fonduri și fermierul sau producătorul are obligația de a notifica și 85% din producția de lapte este acoperită sub această schemă, deci ar trebui să acopere și cazul menționat de domnul Des în Germania. În ceea ce privește Eh, desemnările de origine controlată mm, menționate de domnul Nicholson. Bineînțeles că suntem în contact cu Irlanda de Nord în legătură cu această problemă. A fost abordată mm, în Irlanda de Nord în ceea ce privește aceste zone, schimbarea zonelor, unde sunt eh, frontierele și hotarele. Continuăm să uh, lucrăm cu statele membre, este vorba de propuneri în regiuni, însă trebuie să ne asigurăm că principiile sunt respectate. Însă stabilirea frontierelor uh, va, va ține de uh, autoritățile din Irlanda de Nord. Nu știu dacă demenirile de origine controlată vor putea să uh, ducă la vreo schimbare în acest uh, domeniu. Există un impact uh, al tuturor acordurilor de liber schimb asupra agriculturii. Avem un raport uh, de analiză ale acestora, care va fi gata în septembrie, pentru a vedea ce am obținut și pentru a ne da o idee mai clară în legătură cu viitoarele acorduri. În negocierile TTIP, acolo mandatul este foarte clar și binecunoscut, ne vom menține standardele Uniunii Europene pentru siguranță, bunăstare alimentară și uh, obligațiile de mediu. Uh, uneori acest lucru nu este înțeles, însă vom repeta pentru că face parte din mandat. Negocierile sunt uh, lente pentru că statele uh, unite vor să aibă un acces de acces la piață uh, uh, și Există probleme fitosanitare și de rezolvarea barierelor non-comerciale care înseamnă că nu avem, putem avea un comerț cu produse lactate cu Statele Unite, de exemplu. Statele Unite până acum nu au recunoscut că avem un sistem al indicatorilor geografici. Fiecare dintre noi are ocazia să fie de acord sau nu cu aceste lucruri. Parlamentul European va decide, domnule Housing, și 28 de state membre au același drept de a bloca acest acord dacă nu sunt de acord. Deci este un exercițiu democratic și este nevoie doar de un stat membru uh, care să respingă acordul. Asta, bineînțeles, Uh, în contextul în care Comisarul pentru Comerț trebuie să se asigure că acordul este bine echilibrat și că are șanse de succes. succes. Nu vreau să fiu acuzat că nu vă răspund la întrebări. Uh, negocierile de la Paris în legătură cu schimbarea climatică au dus la mișcări radicale în legătură cu ceea ce este nevoie. Și bineînțeles, agricultura va trebui să joace rolul pe baza unui context echitabil, de aceea negociem, purtăm discuții în legătură cu um, reducerea emisiilor cu comisarul Caniete, care va trebui să facă o propunere uh, comisiei în iulie și va trebui să țină cont de o serie de criterii produsele transfrontaliere, și probleme care și există foarte multe aspecte politice. Însă sper că se vor respecta criteriile științifice. Nu pot să vă spun care este rezultatul acestor discuții, pentru că nu au, nu s-au, acestea nu s-au încheiat, însă, bineînțeles, suntem foarte conștienți că trebuie să existe criterii clare și o uh, alocare echitabilă. În ceea ce privește renaționalizarea PAC, nu cred. Am acordat flexibilitate în ultima reformă și un, un grad foarte mare de subsidiaritate. Ați fost implicat în negocieri și știți că nu uh, ar fi avut loc un acord dacă am fi avut un pac pentru toată lumea. La fel. Însă nu vrem ca economiile puternice să profite de economiile mai slabe. Avem uh, reguli cu, cu privire la ajutorul de stat uh, și contribuțiile de minimis. Nu voi da, mm, nu voi uh, da nume aici, însă unele state sunt capabile să facă față mai bine situației decât altele. În septembrie am alocat resurse eh, pe baza unor criterii clare și fondurile nu au fost utilizate în măsura sperată. Deci îmi este greu să revin cu un nou răspuns comunitar și eh, din nou aceste fonduri să rămână neaccesate. Bineînțeles, însă nu vrem să existe o renaționalizare a răspunsului în domeniul agriculturii. Este foarte important să avem, un, să avem condiții echitabile pentru că agricultura să poată să acorde mm, alimente pentru toți cetățenii. În în legătură cu evaluarea la jumătatea mandatului, nu am ajuns la o concluzie, însă există oportunități de discuție în legătură cu instrumentele de gestionare a riscului, ajutarea fermierilor în, cam în legătură cu capacitatea de a răspunde mai rapid la problemele pieței. Însă, cred că trebuie să simplificăm agenda pentru a cum reduce complexitatea pentru a avea uh, rezultate mai bune, în special pe partea de mediu. Nu trebuie să ignorăm faptul că acordurile internaționale în 2015 acord uh, fonduri pentru obiective durabile pentru schimbarea climatică, uh, obiective foarte importante și trebuie să avem un rol în implementarea acestor acorduri. Deci trebuie să le avem în vedere. Ce, ce privește doamna Rodriguez, dacă aveți probe în legătură cu încălcarea legii în Spania, mm, stau la dispoziția dumneavoastră dacă veți transmite aceste probe autorităților naționale sau comunitare pentru anchetă. Pentru că există legi și aceste încălcări trebuie să fie cercetate. Nu am niciun motiv să pun în îndoială ceea ce spuneți. În legătură cu carnea de vită, suntem foarte conștienți în legătură cu restricțiile. Există un, o evaluare de impact pe care o facem în toate acordurile. Uh, uh, Carne de vită a fost scoasă din negocierile uh, cu Mercosur pentru că avem o, un consum de carne de vită în scădere în Europa și în orice caz nu este acum momentul pentru a discuta cum uh, să avem mai multe importuri de carne de vită în Uniunea Europeană. Trebuie să ajungem la o, un echilibru între producția de carne de vită, consumul de carne de vită și importurile. Sper că am răspuns uh, la toate întrebările care, pe care mi le-ați pus în ceea ce privește Rusia. Nu am renunțat la responsabilitățile mele, știu pentru ce sunt responsabil, sunt deja comisar de peste un an. Domnul comisar Andrukaitis s-a întâlnit cu Ministerul Agriculturii Rus, Ministrul Agriculturii Rus, uh, acum câteva zile la Paris și nu au reușit să ajungă la niciun fel de progres, deci nu există lipsă de angajament din partea comisarei Andrukaitis. Domnule comisar Andrukaitis, uh, să nu a există niciun răspuns din partea autorităților ruse pentru a normaliza relațiile, însă noi continuăm să încercăm. Aș dori să primesc detalii în legătură cu ouăle. Uh, nu sunt expert în acest domeniu. Însă dacă îmi dați un document detaliat în legătură cu ceea ce ați spus, acele probleme tehnice în legătură cu culoarea cojii de ou, le voi aduce în atenția comisarului Andrukaitis. Și veți primi un răspuns. Eu sunt, eu susțin măsurile bazate pe știință în ceea ce privește glifosatul. Comisia este foarte conștientă de problemele pe care le-ați ridicat ar fi interesant dacă Franța ar decide unilateral să interzică glifosatul. Au făcut-o deja cu o serie de alte produse în domeniul pesticidelor. Doamna ministru Segolen Royal a interzis o serie de produse, însă Comisia nu a ajuns la nicio concluzie în legătură cu acest, uh, această problemă în contextul statelor membre și așteptăm încă câteva clarificări în legătură cu aplicarea acestei măsuri și în legătură cu aplicarea acestui produs, însă nu văd uh, personal nu văd niciun motiv pentru ca uh, acest produs să nu beneficieze de o reaprobare de punere pe piață. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum trecem la o rundă de întrebări din partea membrilor, un minut din partea fiecărui membru. Deci vă rog, respectați această limită de timp de un minut. Doamna Eranț Garcia. Domnule comisar, uh, aveți o sarcină destul de grea. Ați vorbit despre PAC și despre inițiativele în curs, însă aș dori să vă vorbesc despre un zvon în legătură cu viitorul PAC că dezvoltarea rurală va trece în politica regională și comerțul agrar va trece la Direcția Generală a Comerțului. Vom goli de conținut PAC. Vă întreb care este opinia dumneavoastră. De asemenea, vreau să vă întreb în legătură cu TTIP. Nu am avansat uh, niciun pas în legătură cu recunoașterea uh, denumirilor geografice, nu cred că vor exista progrese semnificative până la sfârșitul anului. În ceea ce privește laptele, uh, în statul meu, uh, industria este în pericol de faliment. Parlamentul European are un uh, raport foarte bun în legătură cu acest observator de prețuri în domeniul lactatelor. În, când vorbiți despre stimulente pentru producători, vorbiți despre noi aloc- alocări bugetare pe lângă cele 500 de milioane de euro pentru reducerea produ- producției, pentru că aceasta ar fi singura modalitate de a susține uh, o reducere a producției. Cu aceste prețuri de intervenție la, la fructe și legume și la lapte nu putem să con- continuăm. Acestea trebuie să fie actualizate. Vă mulțumesc. Domnul Sayer on. Eh, commissaris, ik ben, eh, ik ben blij dat u eh, nu bij ons... Doamna Schreier, domnule comisar, îmi face o mare plăcere să vă văd. Vorbim astăzi despre criza din sectorul agricol, despre sectorul lactatelor și vorbim și de o problemă socială și economică care afectează viața de zi cu zi a agricultorilor. Mulți sunt pregătiți să acționeze, însă nu pot să o facă și aud uh, foarte multe lucruri despre situația tristă a familiilor agricultorilor. Îmi pun o serie de întrebări. Nu cumva considerați că aceste fonduri de criză ar trebui să fie dedicate politicii sociale și economice? Pe de o parte, s-ar putea reduce producția, pentru că femeile nu vor putea produce mai mult și, în același timp, ați acorda un ajutor pentru încetarea producției astfel ajungându-se la un echilibru între aspectul social și cel agricol. Pentru că mai multe asociații de agricultori mi-au pus aceeași întrebare. întrebare. După aceea, politică de sancțiuni către Rusia. Îmi spuneți că ministrul rus este responsabil, domnul Andru Kaitis a discutat cu ministrul pentru agricultură, însă nu cumva am putea avea acorduri individuale între statele membre și Rusia Astfel nu, am, nu ne-am confruntat cu uh, problemele actuale în, în sectorul porcinelor, am câștigat 2-3 miliarde. Biztos ura hamisított méz problémájára hívnám fel a figyelmet az EU Mulțumesc, domnule comisar. Vreau să vă atrag atenția asupra problemei uh, mierii modificate, falsificate. La frontierele externe ale Uniunii Europene s-au luat uh, probe prin eșantionare și pe baza acestora uh, s-a constatat că 31% din mierea exportată este falsificată. Sunt rezultate din 11 mai. În fiecare zi uh, intră în Uniunea Europeană peste 150 de kilograme de miere falsificată. Întrebarea mea este, Comisia planifică să crească numărul uh, acestor uh, probe prin eșantionare, se elaborează niște metode tehnice noi pentru verificarea uh, mierii, există niște laboratoare recunoscute care ar putea să fie uh, implicate, cum ar fi Eurofins din Franța, de exemplu. Mulțumesc. Domnul Belder. Belder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, meneer de commissaris, u bent... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Ați început în acest an o ofensivă diplomatică pentru a cuceri noi piețe. Ați fost în misiune în Columbia, Mexic, China, Japonia și în acest an mai târziu veți merge în Vietnam și Indonezia. Dar care sunt rezultatele concrete până acum? Sunteți mulțumit? Și ce alte misiuni și acțiuni planificați pentru 2017? Mulțumesc! Pani poseu, doți Pani Dodds. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, uh, în circumscripția mea, în Irlanda de Nord, Ați făcut o vizită recentă și știți care sunt discuțiile din jurul subiectului Brexit. Dacă ați fi stat mai mult timp, ca și mine, ați fi putut să participați la um, manifestația agricolă din Ulster pentru a vedea produsele din Irlanda de Nord și pentru a discuta cu agricultorii. Și ați fi auzit pe toți agricultorii vorbind despre situația foarte dificilă cu care se confruntă datorită volatilității prețurilor, a prețurilor scăzute și a problemelor de flux, fluxul de numerar. Eh, mulți simt că Europa nu îi susține și nu pot decât să fiu foarte dezamăgită de comentariile dumneavoastră de azi. În ceea ce privește uh, gestiunea voluntară a ofertei, eh, am înțeles că există o divergență de opinii și că lucrurile sunt lăsate la latitudinea procesatorilor sau agricultorilor, fără să existe o, niște orientări strategice. Poate că ați putea să ne spuneți care este poziția Consiliului în acest sens. Și în ceea ce privește revizuirea PAC, eu cred că ar trebui să facem un pic mai mult decât uh, ceea ce ați menționat astăzi. Mulțumesc, doamna Petir. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. În Europa Centrală în aprilie uh, a nins, uh, a căzut gheață și au fost mari uh, pagube în agricultură. Știți daunele care au, pe care le-au suferit Croația, Slovenia, Ungaria și alte țări s-au ridicat la aproape un miliard de euro. Și Uh, producătorii de fructe, de legume au fost afectați, au fost afectați în sens dublu, pentru că pe de o parte există embargoul rusesc și pe de altă parte această catastrofă naturală care i-a pus în genunchi de-a dreptul. Ce mă interesează pe mine și pe alți colegi, uh, pe noi, deci ne interesează cum anume puteți să-i ajutați pe uh, agricultorii producători de fructe mai ales, care au fost afectați de vremea din aprilie și ce fel de instrumente de criză pot fi activate care uh, sunt puse la dispoziție pentru astfel de catastrofe naturale. Bugetul agricol înțeleg că nu trebuie să fie atins pentru că el trebuie să fie protejat și deci nu poate fi folosit pentru astfel de uh, intervenții, dar trebuie să existe alte măsuri. Mulțumesc! Euh, Mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit uh, la comisia noastră într-o perioadă cel puțin turbură pentru agricultură. Suprimarea cotelor de lapte a produs, din păcate, aceste efecte. Știam că o producție mai mare va duce la scăderea prețurilor, deci nu trebuie să ne facem iluzii din această perspectivă. Ați folosit Articolul 222 din um, Organizarea Comună Unică a Piețelor, însă nu trebuie neapărat să găsim răspunsul la nivel european. Trebuie însă să venim cu ajutor prin creditele comunitare disponibile. Oricum, trebuie să activăm nivelul european, nu să renaționalizăm politica agricolă comună această politică agricolă comună, eu mi-aș dori să o de să o apărați mai ales din perspectivă bugetară, pentru că există foarte multe tentații. Ca membru al Comisiei de Bugete știu uh, ce vorbesc. Se tot încearcă fragmentarea acestor credite sau așa, luarea de mici firmituri din ele pentru a finanța alte politici. Prin urmare, nu este nevoie de nimic altceva pentru a completa declarațiile PAC. Domnul Ferrand, aici sunt. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit un coleg care spunea că avem nevoie de mai multă Europa și mai puțină democrație. Eu aș răspunde că, într-adevăr, cu cât e mai multă Europa, cu atât e mai puțină democrație. Uh, Domnule comisar, o să reiau câteva dintre afirmațiile dumneavoastră. Vorbeați despre o politică de acțiune unisex. Eu aș zice că problema este că statele membre au dat mandat Comisiei Europene pentru uh, negocierea de acorduri de liber schimb contradictorii între țări productare și țări importatoare. Doriți de asemenea, după ce ne-ați spus, să acționați pe fond și nu pe ritm. Uh, Domnule comisar, dacă nu mă înșel, înțeleg din intervenția dumneavoastră că modelul denumirilor de origine controlată, care sunt esențiale pentru noi, și care este astăzi în vigoare în comisie nu va fi pus în discuție. Cu toate acestea, negocierile pe TTIP arată, conform uh, surselor, că americanii nu vor să cedeze pe acest dosar că, și, că doar subiectul nu a fost abordat încă. Deci, fie sunteți magician, fie nu ne spuneți adevărul și eu, domnule comisar, am două întrebări. În primul rând, denumirile care sunt patrimoniul inalienabil al uh, moștenirii noastre europene vor fi abordate în negocieri? Și a doua și ultima întrebare, de ce pe baza negocierilor evocate până în prezent, există o listă restrictivă și nu o listă care să includă toate denumirile. Mulțumesc! Pani poseł Hojbusz. Domnul Hojbusz. Comisar. Doamna Hoibuș, mulțumesc, domnule comisar. Vreau să abordez aici un alt subiect, și anume concentrarea terenurilor și acapararea terenurilor. Comisia a criticat uh, studiul uh, comisiei noastre spunând că nu există o bază de date uh, suficient de solidă și ca, pentru a ilustra această problemă. Acum vreau să vă întreb, dat fiind faptul că avem prea puține date, când doriți să începeți o colectare de date fiabile și să ne le puneți la dispoziție. Um, E vorba de date privind tranzacțiile uh, cu terenuri, uh, identitatea cumpărătorilor, vânzătorilor, despre câte hectare este vorba, uh, care sunt prețurile la vânzare și arendă. Aceste date sunt urgent necesare. Numai astfel putem să creăm transparență în acest subiect al concentrării și acapărării de terenuri, care este foarte important pentru agricultori și deci pentru mine. Mulțumesc! Pan Santos. Domnul Santos. Sr. Comissário, agradeço a sua disponibilidade para mais este diálogo. Eu tenho uma questão e um comentário, se o tempo me o permitir. Mulțumesc frumos. Întrebarea mea este următoarea. La articolul 32 se prevede că um, trebuie analizate în mod special subiectele care țin de regiunile ultraperiferice. În cadrul studiilor care vor servi drept bază pentru ofertele comerciale din tratat, cum veți evalua în mod specific această situație în cadrul TTIP și care este înțelegerea comparativ cu acordurile precedente. În ceea ce privește prețul laptelui, într-adevăr s-au atins minime istorice. Situația este total incomodă. Statele membre fac eforturi uh, financiare ca și Comisia, dar evident asta nu a fost suficient pentru a împiedica scăderea prețurilor laptelui, iar producătorii trebuie să plătească pentru a lucra. Asta nu poate continua și nu putem să merge mai departe așa. Această perioadă post-cota este un eșec. Statele membre sunt uh, pe cale să iasă în stradă pentru a restabili cotele. Nu credeți că ar trebui să schimbăm ceva acum? Mulțumesc. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le... Domnul Danton. Mulțumesc. Criza actuală evidențiază încă o dată dificultățile de relaționare care există între producători și cumpărători. De la tratatul de la Roma încoace, am prevăzut dispoziții specifice în domeniul dreptului concurenței pentru a permite uh, fermierilor să se organizeze și să negocieze de la egal la egal cu consumatorii. Trebuie să constatăm însă că această situație ideală nu există. În ultima reformă a politicii agricole comune am încercat să consolidăm aceste dispoziții organizatorice, să îmbunătățim dispozițiile dreptului concurenței, făcându-le mai favorabile fermierilor, dar azi avem senzația că până și direcția pe care o reprezentați este se confruntă cu presiuni din partea direct, Direcției pentru Concurență. Cum aveți în vedere îmbunătățirea acestei situații în uh, avantajul producătorilor în perioada următoare? Mulțumesc, domnule comisar. Vreau să revin la acordurile comerciale și mai ales la TTIP. Astăzi uh, s-a menționat de mai multe ori problema indicațiilor geografice și în toate acordurile și în negocierile acordului TTIP există o listă cu astfel de indicații geografice și e oarecum un mister cum anume s-a întocmit această listă. Uh, oare această listă este aceeași în cazul tuturor uh, acordurilor? Pentru că ar trebui să vedem ce produse se exportă către Canada, ce produse se exportă în Vietnam sau în America Latină sau în Statele Unite. Uh, Uh, pot să fie produse diferite. Deci ar fi logic ca această listă să fie întocmită separat pentru fiecare acord comercial, în funcție de nevoile pieței. Ați putea să ne dezvăluiți cum anume se întocmește această listă și cum ar putea să fie îmbunătățită, astfel încât uh, ea să corespundă nevoilor pieței. Mulțumesc! Doamna Hazekamp. Voorzitter, Eh, ik wil het met uh, de commissaris graag hebben over een aantal andere uh, crisis. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să discut cu domnul comisar despre alte crize pe care le-a creat agricultura. Criza biodiversității, criza apei dulci, criza, cl- criza climatică. regatul țărilor de jos, uh, din păcate, nu respectă multe acorduri internaționale și să vă menționez doar două dintre acestea. Directiva cadru privind apa și directiva privind calitatea aerului. Um, creșterea intensă a animalelor este una dintre principalele cauze ale poluării. Aș dori să știu în ce măsură Comisia recunoaște faptul că stimularea supraproducției în uh, agricultură nu ne ajută tocmai să îndeplinim aceste obiective internaționale. Sau să reformulez. Domnul comisar, uh, sunteți de acord cu mine că producția uh, de produse animale, dacă aceasta continuă să crească, atunci viitorul agriculturii și biodiversității în Europa arată mai degrabă în negru decât verde. Sunt uh, curioasă dacă sunteți de acord cu mine că subvențiile agricole ar trebui de asemenea să fie eradicate. Domnul Tacula. Joo, kiitoksia <clears throat> komissaarille hyvästä kattavasta tilannekatsauksesta ja, ja jo... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru expunerea cuprinzătoare și pentru măsurile pe care le-ați întreprins deja. Uh, situația pe piața laptelui și cărnii de porc este gravă. Și uh, perspectivele destul de sumbră această situație s-ar putea schimba prin acordarea de plăți locale mai ridicate producătorilor în anul 2016, așa cum am făcut-o anul trecut. Plățile ar putea să fie avansate. Finlanda a făcut uz de acest instrument în decursul anului trecut și ar trebui să putem să o facem și anul acesta. E vorba de pre plăți, plăți în avans, care necesită schimbări în sistemul IT. Acestea, anul trecut, au ajuns prea târziu uh, pentru ca să poată fi utilizate de majoritatea fermierilor. Comisia ar trebui să întreprindă un studiu al avansării plăților. Domnule Hogan, sunteți pregătit să faceți acest lucru? Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, noriu padėkoti Jums, kad Jūs. Domnul uh, Rope, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc că ați făcut o vizită în Lituania și v-ați întâlnit cu agricultorii lituanieni și ați discutat problemele cu care aceștia se confruntă la nivel local. Azi, problema cea mai dureroasă este următoarea. Agricultura și producția lactatelor nu mai sunt uh, competitive datorită prețurilor foarte scăzute și plăților foarte scăzute. Și avem un excedent de lapte care vine în Lituania, uh, iar sectorul producției de lapte va, va dispărea la noi în aceste condiții. Vreau să vă întreb, pe când ar putea să aștepte producătorii de lapte din Lituania niște plăți mai ridicate? Pentru că diferența dintre plățile în țările baltice și alte țări este destul de mare. Și acum uh, agricultorii din uh, Lituania uh, și-au pierdut ocazia de a face concurență. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Lins. Vreau să revin la politica în domeniul lactatelor, domnule comisar. Eu nu cred că măsurile radicale sunt un instrument bun pentru a face politică. Domnul Heusling spune că avem nevoie de o întoarcere radicală în această uh, în acest domeniu, eu nu cred că trebuie să ne întoarcem în mod radical la cotele de lapte, ci trebuie să găsim niște instrumente, uh, niște măsuri foarte concrete care, bun, poate că sunt dureroase, dar care să ne ajute să ieșim din această criză. Așadar, am două întrebări concrete. Salut eforturile de simplificare și posibilitățile de a acorda ajutor de stat pe care le au statele membre, însă nu consider că într-un termen de șai, acest termen de 6 până la 12 luni este suficient. Cred că el trebuie să fie prelungit și, dată fiind criza din agricultură, vreau să vă întreb dacă nu considerați că este momentul um, să se facă modificări și în ceea ce privește alocația de minimis. Aceasta trebuie să fie uh, dublată în această criză existențială. Mulțumesc, uh, domnul sau doamna Kalinowski. Uważam, że to właśnie odejście od kwotowania produkcji mleka w połowie... Mulțumesc! Um, eu simt că faptul că am renunțat la cotele de lapte plus embargoul rusesc, acestea au avut un impact foarte puternic asupra prețului care este plătit către uh, agricultorii producători de lapte. Credeți că uh, producătorii de specle de zahăr din Polonia, de exemplu, uh, um, vor fi de asemenea afectați odată ce se, va, se vor eradica cotele privind zahărul, producția se va transfera dintr-un stat în altul fără să se respecte regulile, regulile de concurență. Pentru că uh, plafoanele nu sunt uh, de natură națională. Aceasta ar fi prima întrebare. Cea de-a doua întrebare. Um, dacă vrem să avem o reglementare permanentă a piețelor cu cote, importuri, vorbiți și despre negocierea de acorduri, cum vedeți uh, modelul agriculturii europene pe viitor? Este oare el cel mai bun? Mulțumesc, domnul Buda. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, știți foarte bine că plățile ajutorului direct prin uh, pilonul 1 au fost întârziate în România din cauza problemelor uh, legate de soft, care n-a permis înregistrarea dosarelor. Oh, Plățile în România au fost întârziate cele din pilonul 1 din cauza problemelor de depunere a dosarelor. În momentul de față, avem 200.000 de, de cereri care încă nu sunt plătite către fermieri, ceea ce provoacă, bineînțeles, dezechilibre majore, atât în sectorul zootehnic cât și în cel uh, agricol. Aș dori să vă întreb dacă a fost sesizată Comisia Europeană de către autoritățile din România cu această problemă și dacă au cerut ajutorul și dacă Comisia dispune de un uh, mecanism prin care să intervină în, această situație. Iar legat de sumele necheltuite de către, cele, uh, de către statele membre în cadrul pachetului de 500 de milioane de euro, care sunt cauzele pentru care aceste state totuși n-au cheltuit niciun euro din această sumă? Am pus Flanagan. Uh, thank you very much. Um, uh, Commissioner... It... Domnul Flanagan. Uh, Domnule comisar, e foarte bine să ai abordare optimistă, dar e mai bine să fii realist. În ianuarie 2015 a spus că nu există o criză în sectorul lactatelor. Toată lumea vă spunea că ea există. Ați ajuns până la urmă să admiteți că există o criză în momentul de față. Acum ne spuneți că ar trebui să fim optimiști pentru că exporturile de diverse produse lactate au crescut. Dar la ce ne folosește apa asta dacă oamenii care produc uh, aceste produse pierd bani? Și pentru a rezolva această situație, um, promiteți uh, niște credite cu rate foarte scăzute pentru acești oameni care sunt forțați să își uh, uh, comercializeze produsele la prețuri foarte scăzute. În ceea ce privește simplificarea, de ce să nu simplificăm dezvoltarea rurală mai întâi? Pentru că aici rata de eroare este mult mai mare. Uh, și sigur că dacă vrem să facem lucrurile, să îmbunătățim lucrurile, aici ar trebui să acționăm. Și apoi, ce fel de analiză ați făcut cu privire la consecințele unui potențial Brexit? Și pentru că vorbim de chestiuni naționale, eu sunt aici pentru Irlanda, așa cum dumneavoastră sunteți aici pentru Marea Britanie. Mulțumesc! Doamna Müller, domnule comisar, Ați spus că ați utilizat cadrul juridic și ați utilizat toate instrumentele disponibile. Ați spus că în ceea ce privește finanțarea nu mai sunt bani la buget în afară de acești 420 de milioane. Dar dacă ne uităm la plățile cuplate pe care 18 state membre le plătesc încă în domeniul laptelui, atunci nu mă mir când văd că anumite state, cum ar fi Finlanda sau Polonia, nu Uh, plătesc uh, acești, uh, nu reușesc să absorbă bani din cele 420 de milioane pentru că trebuie să plătească și ele o parte. Cred că ar fi bine să avem acorduri comerciale și cu Rusia și cu Ucraina, nu doar cu Mercosurul. Sunt mulți agricultori care vor să iasă din agricultură și nu există urmași pentru aceștia. Am putea să creăm niște stimulente pentru tineri și Uh, ministrul agriculturii din uh, Germania uh, cere o um, susținere obligatorie, dar cred că în momentul de față nu se poate face acest lucru. Um, și ar fi poate foarte ușor să se folosească baza de date privind uh, vitele. Quelques remarques, monsieur le commissaire. Vous vous étonnez que huit États n'ont pas euh, Câteva remarci, domnule comisar. 8 uh, state nu au uh, cheltuit banii care le-au fost pus la dispoziție. Câteva criterii de acces la aceste anvelope nu vor uh, fi suficiente sau disuasive sau persuasive pentru aceste state membre. Cât în legătură cu sectorul lactatelor, mă întreb în legătură cu necesitatea de a lega intervenția de obligația de a reglementa uh, volumele, la fel ca și domnul Danta, vorbesc despre dreptul concurenței adaptat la sectorul agricol și ultima informație, domnule comisar, după cum a spus colega mea din Croația, regiunile europene și în special cea de unde vin au uh, suferit de uh, înghețul negru al ultimului sector agricol, uh, viticultura, și aici uh, avem nevoie de măsuri care trebuie să fie. Cușmiuc. Și cu e Domnul Cușmiuc, mulțumesc frumos. Domnule comisar, uh, eu v-am ascultat și acum ceva vreme ați spus că Comisia dorește să deschidă piața americană pentru merele și perele din Europa. Și știm, desigur, că asta se poate explica prin embargoul uh, rusesc. Pentru că trebuie să căutăm alte piețe pe care să exportăm produsele europene. Continuă discuțiile pe aceste produse specifice sau s-au sau oprit? Apoi, a doua întrebare. Ați estimat margin, marjele pentru bugetul pentru agricultură și ce a rămas necheltuit până la sfârșitul anului? Fiindcă dacă nu mobilizăm rezerva de criză, avem nevoie de resurse financiare de undeva datorită eh, situației eh, dificile la care, despre care au vorbit deja diversi eh, membri. Domnul Martinez. Da? Doamna. Este un ilustrator. Vedeți, această caricatură este uh, făcută de un, de un desenator din Galiția. În Galiția, uh, fermierii sunt cei care primesc cel mai puțin bani din toată țara pentru litrul de lapte. Uh, și în același timp trebuie să lase vacile să moară de foame pentru că nu au uh, bani pentru a le hrăni și uh, se uh, confruntă cu amenzi pentru maltratarea animalelor. Și aici se spune că dacă este un delict să abandonezi vitele, ar trebui să nu fie un delict să îi abandonezi pe fermieri, pentru că uh, Spania pierde în fiecare lună 65 de producători de lapte lumea noastră rurală se confruntă cu o criză, cu o moarte lentă care nu se oprește. Politica agricolă comună din ultimii ani nu a servit la nimic. Pentru că nu se poate spune că uh, îi apărăm pe producători, nu putem spune cu vorbe goale că îi susținem pe cei mici și pe de altă parte, prin spate să facem favoruri marilor lanțuri de distribuire liberalizând uh, piața și, apro- și semnând uh, tratate de liber comerț cu Canada și cu Statele Unite. Statele Unite. Trebuie să, în loc să susținem consumul local și consumul de proximitate, în loc să apărăm agricultorii, uh, se face exact opusul eu am aici doar un minut pentru a interveni, însă dumneavoastră aveți responsabilitatea politică de a demonstra cu fapte, nu doar cu vorbe, că sunteți dispus să interveniți pentru a ajuta agricultura. La pani minute 40, pan poseu Melo. Ați avut un minut și 40 de secunde până la urmă, dar oricum, domnul Miurel acum. Mulțumesc, domnule președinte. Viața unui comisar nu este ușoară, dar nici viața fermierilor nu este ușoară și ei au nevoie de răspunsuri. Vă reamintesc că în Portugalia, în sectorul uh, laptelui, există regiuni unde uh, producția a scăzut mult. Vă spuneam Spuneam așadar că sunt uh, motive care țin foarte mult de producția de lapte. Iată așadar care este întrebarea mea. Sunteți gata să-i scutiți de datorie pe producători dacă își scad producția? Sunteți gata de asemenea să modificați normele de minimis? Și o întrebare legată de dezvoltarea rurală. Știți că noul guvern a făcut multe eforturi în acest sens și a aplicat, a folosit 100% din fondurile comunitare. Iată așadar întrebarea mea. Ați văzut diferența? Credeți că puteți ajuta acest nou guvern care are abordare atât de diferită? Domnule Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnule Logan, pentru disponibilitatea dumneavoastră. Intervin și eu la finalul discuției. Este clar că uh, numeroase chestiuni au fost ridicate deja în discuție de colegii mei și nu o să revin asupra lor. Aș dori însă să exprim aici temerea mea vis-a-vis -vis de tratatele comerciale în curs de negociere. Se vorbește prea mult de TTIP și se uită celelalte tratate, cum ar fi cel cu Mercosur, de pildă. Acesta, din urmă, este totuși foarte important pentru politica agricolă comună. O bună parte din produsele din Mercosur uh, sunt produse agricole, iar volumul de schimburi reprezintă peste 20 de miliarde. S-a vorbit despre un studiu de impact și aș dori să știu care este poziția Comisiei în ceea ce privește impactul important al acestui tratat asupra agriculturii comunitare. Da, Doamna Căsinger, mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, acum un alt subiect, uh, pădurile. Să... Anul uh, trecut uh, ați publicat strategia privind pădurile și noi am adoptat o poziție foarte fermă a Parlamentului European. Noi suntem pentru utilizarea eficientă a resurselor, dar ne-am pronunțat împotriva unor norme um, obligatorii cu privire la utilizarea în cascadă Uh, alte chestiuni uh, se referă la gestiunea durabilă a pădurilor. Da, ne luăm uh, angajamente, dar fără niște măsuri obligatorii. Acum întrebarea este, care este poziția dumneavoastră față de cerințele Parlamentului? Ce se întâmplă cu punerea în aplicare a strategiei pădurilor la nivelul comisiei și luați în considerare punctele din documentul Parlamentului care au fost votate Uh, adoptate cu o majoritate foarte amplă. Um, după cum spuneam, utilizarea eficientă a resurselor și criteriile obligatorii pentru biomasă pe viitor. Mă interesează părerea dumneavoastră pe aceste subiecte. Și încă o dată foarte scurt, v-aș atrage atenția asupra uh, pagubelor de pădure imense care au fost suferite de Austria, Slovenia, Croația, um, Ungaria, um, E vorba de o uh, catastrofă naturală cu care ne confruntăm și vreau să vă anunț, poate că ați putea să țineți minte acest lucru, pentru că aceste țări vor trimite probabil cereri de ajutor. Iavă. Ja, vielen Dank, Herr ergänzung meiner... Domnul Iar, mulțumesc, domnule președinte, și eu am două întrebări suplimentare. În ceea ce privește reducerea birocrației, da, eu cred că aveți intenții bune, însă în cele din urmă, până când să fie puse în practice, se pierd uh, uh, o parte din ele. Um, în Germania, de exemplu, uh, se fac uh, controle uh, pe suprafețe de un metru pătrat și nu știu dacă ați putea să creați o, o căsuță poștală prin care, unde să primiți scrisori de la fiecare agricultor uh, care este uh, afectat, pentru că mi se pare că se merge mult prea departe cu reglementările. Apoi, considerați că e cazul să, e cazul să existe um, niște angajamente din partea statelor membre în ceea ce privește reducerea efectivelor și uh, furnizarea de furaje, de exemplu, ca ajutor. Nu. No. Ok. Domnule Agniu, a solicitat cuvântul? Nu? Atunci încheiem lista vorbitorilor. Domnule comisar, cum e cu schimbările climatice și impactul lor asupra fermierilor? Pot fi ele văzute ca o povară pentru aceștia? După această rundă de întrebări, o să-i dau cuvântul uh, comisarului pentru a răspunde la toate acestea. Mulțumesc, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, multe întrebări. Mulțumesc tuturor pentru ele. Mai mult, ați vorbit despre indicațiile geografice, domnul Ferran, în primul rând, și alții de asemenea. Este o problemă foarte importantă pentru orice acord de liber schimb. Statele Unite au un sistem diferit de cel al Uniunii Europene în ceea ce privește protecția uh, produselor sau a zonelor geografice. Și până de curând uh, le-a fost destul de greu să recunoască acest lucru. Însă eu, ca și negociator, am dat ocazia Statelor Unite să înțeleagă importanța sistemului de indicații geografice în Uni Uniunea Europeană, făcându-i să înțeleagă că fără o bună înțelegere a acestora nu există niciun înțelegere finală. Deci vă asigur că tot ceea ce spune Franța, Italia, Spania și toate celelalte state membre care sunt atașate de acest subiect, pot să vă asigur că este un element central și dacă Statele Unite nu ne satisfac cerințele în acest sens, nu se încheie nicio tranzacție. În ceea ce uh, privește luările de teren, da, cred că vorbea cineva de acapararea de teren, Uh, comisia uh, colectează statistici privind prețul uh, terenurilor pe hectar și face comparații între țări și regiuni dar nu colectează informații privind vânzările individuale, cum ar fi dimensiunea suprafeței, identitatea părților și nici nu avem de gând să facem asta în viitor. Asta e o problemă a statelor membre. Sunt mulți aici care tot vorbesc de subsidiaritate. Evident, uh, statele membre și regiunile uh, au statistici despre cumpărători și vânzători. Eurostat a publicat date despre prețurile terenurilor agricole până în 2009. Dacă ei vor să testeze o metodologie comună pentru colectarea uh, acestor statistici, atunci foarte bine. Uh, Cred că ei au un plan publicare a unor date la sfârșitul acestui an, unde vor intra ultimii cinci ani, din câte știu. Dar sunt informații generale în ceea ce privește tendințele, nu în ceea ce privește identitatea persoanelor. Vis-a-vis -vis de mm, domnul Santos, da, am ținut seama de toate reglementările Poate uh, și știu că și autoritățile portugheze au uh, luat, uh, au ținut seama de acest lucru. Dar dacă, pe de altă parte, producătorii vor să producă mai mult lapte la prețuri mai mici, nu avem cum să-i oprim la momentul de față. Nu eu am vorbit de abolirea cotelor. Asta s-a hotărât aici în 2008 și 2013 și trebuie să ne descurcăm cu această situație, chiar dacă există supra uh, um, ofertă globală. Nimeni nu s-a gândit că se va întâmpla deodată și în Europa, și în America, și totul deodată cu suprimarea cotelor. Dar trebuie să facem tot ce putem pentru a gestiona situația. Însă, există oportunitate, conform articolului 222, după cum au spus mai mulți vorbitori, este vorba de dublarea ajutoarelor de stat și plafoanele de minimis, care au fost și ele dublate în ultimii doi ani, și se pot face lucruri, dacă vrei, la nivelul statelor membre. Unii cred că ar trebui făcut asta la nivel european, dar eu i-am dat oamenilor ocazia să o facă la nivel uh, local, dacă o vor. Inițiativa însă trebuie să o aibă producătorii. Statele membre nu, nu au ce să facă. E o problemă a organizațiilor de fermieri și a fermierilor. Uh, domnii, uh, persoanele care sunt uh, interesate de acordul GI o să ne folosim uh, de acordul cu Canada ca uh, mijloc de, de comparație, pentru că este un, uh, unul destul de bun. Apoi, în ceea ce privește biodiversitatea, clima și apă, lucrez foarte bine cu domnul Veller, comisarul pentru climă și mediul înconjurător și discutăm mai multe aspecte ce țin de apă la momentul de față, cu intensificarea durabilă a agriculturii, și am uh, speranțe rezultate pozitive și de un progres bun în următoarea perioadă. Sunt mai multe propuneri în ceea ce privește habitatele, plafoanele naționale de emisii, care ne interesează și pe noi, cei din agricultură. Vreau să vă asigur că lucrurile uh, sunt în contextul potrivit în ceea ce privește durabilitatea în agricultură. Domnul Dantan a vorbit despre concurență. Sunt întotdeauna aspecte foarte dificile, cele legate de concurență. Anul uh, trecut, în decembrie, împreună cu comisarul Vestegard, am încheiat uh, uh, liniile directoare și cred că rezultatul a fost unul bun. Am încercat să asigurăm oarecare consecvență prin aceste linii directoare, Uh, pentru autoritățile naționale, iar când Comisia a primit uh, raportul uh, comandat în 2012 de Parlament, ce să semnala diferențele dintre state membre, s-a făcut o analiz- două analize foarte diferite, foarte detaliate. Iar concluzia a fost că majoritatea se pot uh, explica prin diverse situații faptice. Dar și acest lucru sunt sigur că rămâne deschis uh, discuțiilor. Eu trebuie să spun că lucrez foarte bine cu Comisarul pentru Concurență în ceea ce privește măsurile, inclusiv cele care țin de articolul 222. Vă asigur că nu a fost ușor, dar s-a întâmplat. Deci, în ceea ce privește derogarea anumitor măsuri și concurența, Comisarul pentru concurență ne-a fost de, de mare ajutor. Domnul Decato, în ceea ce privește Finlanda, vorbea despre, și cred că nu a fost singurul, perspectiva de a deschide plățile în avans o să țin seama de acest lucru și de faptul că unele state membre au hotărât să mai facă asta dacă mai au timp. Deci poate până la sfârșitul lunii iunie o să venim cu o concluzie care ne vor ajuta dacă Finlanda dorește să profite de oferte la acest moment. Am prelungit și calendarul, termenul limită pentru solicitanți, dar din nou depinde de statele membre dacă vor să folosească asta sau de regiuni. Din nou v-am uh, prezentat uh, și această măsură cu titlul de excepție. În ceea ce privește România și alte țări, Franța și părți din uh, Marea Britanie, Există uh, problema banilor care au rămas din 2015 din cauza problemelor uh, de soft. O să analizăm situația cu atenție în următoarele zile ca să vedem cum putem ajuta România fără a impune penalizări și sancțiuni. Pe mine nu mă interesează să sancționez niciun stat membru dacă există un motiv logic care nu creează nicicum o situație în care să se pună problema de uh, managementul financiar al Uniunii Europene. Vreau întotdeauna să dau ocazia statelor membre să cheltuie banii respectiv. Deci eu am o atitudine pozitivă, dar trebuie să conving autoritățile și să analizez situația ca atare. M-ați întrebat și de oamenii care nu își cheltuie banii alocați anul trecut în septembrie. Cred că oamenii au trebuit să știe cine sunt acestea. Statele membre care nu au cheltuit banii sunt Grecia, Franța, Cipru, țările de jos, Austria, Polonia, România și Finlanda. Deci au până la sfârșitul iunie să cheltuie acești bani. Bănuiesc că răspunsul e treceți la treabă dacă vreți să cheltuiți. Mai sunt și alte țări care mai au bani rămași necheltuiți, dar pe mine mă surprinde acum că oamenii nu i-au folosit. Asta nu uh, uh, ușurează situația când te duci să uh, faci rost de bani, dar unele țări nu le-au cheltuit. În ceea ce privește pădurile, am primit săptămâna trecută documentația legată de acest uh, subiect. Uh, colegii mei evaluează situația și o să uh, oferim cât mai multă flexibilitate pentru a putea adopta anumite măsuri, să ajutăm Austria, Croația, Sudul Franței și Slovenia și alte țări cu privire la acest subiect. Nu pot să vă, răspund o, uh, să vă dau răspuns la o întrebare pentru că de am uh, primit documentația, cum spuneam, dar ne ocupăm de această problemă. Domnul Cușmic, Vă felicit pentru numirea ca vicepreședinte. Merele și perele sunt o, un subiect important pentru Polonia și autoritățile Statelor Unite au fost de acord să ridice interdicția și uh, barierele netarifare pentru importul de mere și pere în Statele Unite, dar, din păcate, din cauza procedurilor de consultare, lucrurile nu se vor întâmpla la timp pentru uh, recolta din 2016. Vestea bună e că ea va fi deschisă pentru 2017 și am reușit să deschidem piața și pentru Japonia, pentru merele din Polonia. Deci cred că direcția este una mai bună evident, mari producător, cel mai mare producător de mere din Uniunea Europeană este Polonia. Um, dacă nu avem bani, uh, întreba cineva dacă implicăm rezerva de crivă, criză. Este o întrebare dificilă. Dacă vrem să avem un răspuns financiar care să aibă sens este una din chestiunile care chiar și așa trebuie abordată. Lanțul alimentar uh, este o altă problemă menționată de mai multe persoane. Doamna Martinez vorbea de el în contextul Spaniei. Avem probleme în Galiția și în mai multe țări există se plătesc, se fac plăți voluntare per uh, uh, animal 300 de euro per capita, cred că și alte țări și-ar dori același lucru, dar uh, autoritățile din uh, statul, statul dumneavoastră se ocupă de problema uh, bunăstării animalelor. Cred că flexibilitatea pe care o dăm zonelor și regiunilor este necesară. Sunt de acord însă cu dumneavoastră că trebuie să uh, facem lucrurile mai bine pentru a putea trece banii dintr-un sistem în altul în vremuri de criză. Sistemul a mers destul de încet până acum Uh, eu am redus perioada de transfer la 8 săptămâni. Deci, dacă este o regiune sau un stat membru care vrea să modifice uh, situația fondurilor pentru o anumită perioadă de criză, autoritățile de la noi pot să uh, rezolve lucrurile mai repede și e bine ca statele și regiunile să știe asta. În ceea ce privește domnul Belo și uh, Portugalia, problema noastră este una care ține de statele membre, dar Uniunea Europeană permite restructurarea. Ea nu este nici cum împotriva împotriva normelor. Puteți folosi norme de stat, puteți folosi plafoanele de minimis, dacă vreți să vă implicați într-un program de uh, restructurare. Însă noi nu putem să uh, analizăm lucrurile la nivel individual. La nivel de politică însă nu e nicio problemă pentru pro, uh, programul de restructurare financiară a comunității noastre agricole. Agricultura și comerțul sunt foarte importante. Impactul asupra acordurilor de liber schimb uh, este în curs de analiză. Vom avea un studiu până la sfârșitul septembrie și atunci o să vedem ce marjă de manevră avem în cadrul negocierilor viitoare. Ați vorbit despre Mercosur. Este important ca ministrul de agriculturii și finanțelor să discute între ei, pentru că de obicei nu prea văd lucrurile la fel și asta se întâmplă în mai multe state membre coordonarea între miniștri poate fi dificilă uneori în funcție de subiect. Dar cred că agricultura și comerțul este un exemplu de situație unde oamenii ar trebui să vorbească mai uh, des. Promovăm de asemenea biomasa și combustibilii fosili, uh, împotriva, uh, în fața combustibililor fosili, bioenergia și așa mai departe și punem în aplicare programe care țin uh, cont de această strategie. Sunt de acord, domnule Rope, avem uh, ferme de lactate care au probleme peste tot în Uniunea Europeană. Acum nu aș avea uh, același acord, pentru că în toate statele membre există probleme, trebuie să găsim o modalitate prin instrumentele noastre pentru a găsi un răspuns comunitar. Trebuie să înțelege, înțelegem însă că Lituania este sub o presiune specială. Nu suntem de acord. Am întâlnit, mă întâlnesc cu prim-ministrul dumneavoastră și cu ministrul dumneavoastră și cunosc problema. Am invocat 23 de măsuri diferite care nu au dus la creșterea prețurilor scontate, însă uh, sperăm, sper că vom face mai mult în viitor pentru a stabiliza criza. Am recunoscut uh, ceea ce spuneți, domnule Flanagan, uh, criza în domeniul lactatelor. În, la începutul anului, anului 2015 am recunoscut acest lucru. Nu am spus nimic despre soția dumneavoastră. 5 milioane de tonă, tone în plus, nu am spus Niciun motiv în legătură cu care ați fost sau nu aici. Această criză a fost recunoscută de mine de la începutul anului 2015. S-au produs 5 milioane de tone în plus de lapte în Uniunea Europeană decât în perioada echivalentă din anul anterior. Există o supraproducție de lapte la nivel mondial, ceea ce duce la o scădere a prețurilor. Am simplificat regulile de Uh, uh, pentru dezvoltare rurală și am uh, făcut, am introdus măsuri care să permită statelor membre să intervină, însă sunt de acord cu dumneavoastră că se intervine. Nu voi comenta în legătură cu Brexitul. Domnul Agnew poate vă va putea elucida în legătură cu orice problemă aveți. În legătură cu comerțul cu Rusia și Ucraina este foarte important, însă este nevoie de doi parteneri în orice uh, înțelegere și fermierii sunt singurii care uh, suferă uh, dintr-o decizie de politică externă. primul, prim-ministrul dumneavoastră și al meu au convenit cu această măsură și a fost în solidaritate în legătură cu invazia unei părți a Ucrainei. În final, dacă autoritățile ruse au decis să impun, impună un embargo, a fost decizia lor. Am încercat chiar și prin președintele Comisiei Europene să normalizăm relațiile comerciale cu domnul Putin, însă nu există niciuna o angajare din, din partea lui. Deci este nevoie oricum de doi parteneri în orice caz. Știu că un, oamenii vorbesc despre bani și se spune că ministrul german a introdus o reducere de 10% a programelor comunitare pentru a finanța criza refugiaților. Deci trebuie să vă gândiți la toate um, prioritățile care există în Uniunea Europeană în momentul actual. Există presiuni și uh, priorități. Uh, Reunuirea generațiilor este foarte importantă și trebuie să facem mai mult decât ce am făcut în trecut pentru a ajuta pe tinerii fermieri nu vom putea să mobilizăm mai mulți tineri mm, pentru a deveni fermieri până atunci când uh, generația mai uh, în vârstă uh, are o siguranță financiară. Deci există aici și un rol de stimulant în ceea ce privește schimbarea climatică, domnule președinte. Fie că ne place sau nu, schimbarea climatică va face parte din inițiativele politice din viitor. Eh, de la acordul internațional de la Paris. Agricultura va trebui să joace rolul în ceea ce privește politicile domnului comisar Caniete, care a fost la reuniunea Consiliului Agricol Agriculturii eh, săptămâna trecută și a spus foarte clar că agricultura va trebui să își joace rolul în reducerea emisiilor. Așadar, durabilitatea în agricultură uh, Uh, este un lucru care va rămâne și durabilitatea agriculturii și politicile în schimbarea climatică vor uh, reprezenta uh, pietre angulare ale politicilor noastre în viitor. Ați menționat Rusia și subsidiaritatea și prețul de rezervă trebuie să ne gândim la acest lucru în vederea unui pachet în viitor. Doamna Garcia, au fost foarte multe zvonuri până acum în legătură cu uh, programul pentru dezvoltare rurală și sunt doar zvonuri. Pot să le neg. Această politică este, face parte din răspunsul nostru pentru zonele rurale. S-a menționat și flexibilitatea în legătură cu programele, programele de dezvoltare rurală. Uh, avem un grup la nivel înalt al comisarului, doamne comisar Crețu pentru dezvoltare regională și uh, vom primi un raport la sfârșitul acestui an. Uh, observatorul pentru monitorizarea prețurilor este consolidat pentru prețul laptelui și mm, avem în vedere un asemenea observator și pentru carnea de porc pentru fructe și legume nu vom introduce uh, am, dacă ne-am opus prețurilor de intervenție la, pre, la lactate, va fi cu atât mai greu să, introdu- să le introducem pentru fructe și legume. Acum când 75% din uh, uh, fructe și legume și-au găsit piețe noi. Așadar, aș dori volumurile au scăzut pentru că au fost găsite nou, noi piețe, însă nu am, avem acordul în legătură cu retragerea. În legătură cu mierea, nici aici nu sunt expert. Domnul Erda s-a menționat mierea și uh, luarea de mostre la frontierele externe. Din nou, asta ține de Direcția Generală Sante. Uh, voi lua notă de preocupările dumneavoastră și le voi transmite comisarului Andrukaitis. Doamna Dodds, când am, nu am putut să vizitez uh, o altă zonă, eram la o fermă, deci cunosc foarte bine problema pe care ați menționat-o și am avut o uh, reuniune foarte constructivă cu reprezentanții fermieri, fermierilor. Așadar, fermierile, problemele fermierilor din Irlanda sunt, uh, le cunosc foarte bine și am avut un schimb de scrisori de la reuniunea respectivă. În ceea ce privește evaluarea la jumătate de mandat, nu am spus nimic, am spus că va trebui să mă decid în legătură cu ce va trebui să conține această revaluare. Poate vor exista uh, mici eh, schimbări sau uh, schimbări mai mari. Însă va, totul va depinde dacă voi decide să o adapteze, să adapteze această politică sau nu. Însă depinde mult de ceea ce se va întâmpla în următoarele luni. Cre- Sper că nu am lăsat pe, din afară pe nimeni. Am încercat să includ toate temele, dar îmi pare rău dacă am lăsat pe din afară întrebări. Eh, vă mulțumesc că ați, mi-ați pus eh, întrebări atât de variate. Bineînțeles, nu am reușit să punem accentul mm, total pe programul de lucru 2017, însă sunt sigur că vom avea ocazia să mai discutăm aceste teme în viitor. Mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Flanagan, foarte pe scurt. Domnul comisar uh, s-a referit la prezența mea. Poate nu îi place ce ce spun aici, însă nu cred că cineva poate să spună altceva decât că sunt uh, tot timpul aici. Comentariile dumneavoastră în legătură cu prezența mea era, aveau legătură cu uh, perioada în care soția mea era foarte bolnavă și cunoșteați acest lucru și ați folosit acest lucru împotriva mea, ceea ce mi se pare uh, dezgustător. Uh, aveam o opinie foarte scăzută despre dumneavoastră înainte, însă acum sunt de-al dreptul dezgustat în legătură cu comentariile dumneavoastră. Domnule Flanagan, nu aveam niciun fel de, nu cunoșteam în niciun fel boala soției dumneavoastră. Nu, nu citesc ziarele irlandeze în fiecare zi. Dacă vă pasă despre această problemă și dacă nu sunteți aici când eh, am menționat o anumită politică, nu are nimic de a face cu viața dumneavoastră personală, nu am nicio intenție de a face comentarii în legătură cu uh, circumstanțele dumneavoastră personale. Vă mulțumesc. Aceste aspecte poate uh, sunt mai bine, uh, e mai bine să rămână la nivel bilateral. Domnule comisar, domnule comisar, a fost uh, un dialog foarte important, bazat pe parteneriat și aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați uh, vorbit despre foarte multe teme. Multora ne-ar fi plăcut să auzim mai multe lucruri din partea dumneavoastră, însă am avut o discuție foarte colegială. Situația în agricultură este gravă, însă avem uh, o serie de probleme care vor fi afectate de ceea ce se întâmplă în alte părți, avem alegeri în Franța, în Austria, o serie de lucruri care vor avea un impact asupra agriculturii și asupra fermierilor. Uneori ne temem că problemele din agricultură, uh, vorbitorul s-a întrerupt. Cred că fie că ne place sau nu, poate avem nevoie de o anumită raționalizare și dacă statele membre își aduc contribuția la PAC și se preocupă în legătură cu analiza, ce se întâmplă și contribuția la bugetele naționale, Considerăm că toate aceste aspecte sunt uh, foarte importante după vizita noastră în Spania, întregul aspect al integrării verticale a devenit important. Știm că există anumite domenii agricole care sunt bine organizate, dar au nevoie de susținere și trebuie să avem uh, prețuri corecte. Am văzut că uneori Măsurile, unele măsuri nu sunt foarte eficiente și povara ajung să o poarte fermierii. Știm că există un sistem de acorduri voluntare, avem și aspectul producției și știm că uneori aceste lucruri sunt greu de implementat, însă avem nevoie de stimulente uneori care să încurajeze Uh, redu- reducerea producției. Va fi un lucru foarte important în sectorul lactatelor pentru a reduce producția de lapte. Uneori sunt măsuri care susțin creșterea producției, cu toate că nu este ceva de care avem nevoie acum. Sunt și alte elemente, lanțul alimentar uh, care nu a fost abordat foarte um, mult discutat aici, însă vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici și vă mulțumesc pentru că ați răspuns la întrebările noastre și acum facem o pauză de un minut pentru a putea să-i uh, spunem la, revedere, domnului comisar. Proszę Doamnelor și domnilor, Proszę Państwa, bardzo proszę, przechodzimy do punktu szóstego. Domnilor și domnilor, poate putem trece acum în punctul 6, investiții în locuri de muncă și creștere, pentru a maxim, valorifica la maxim contribuția fondurilor structurale și de investiții europene. Comisia de fond este Comisia Regii, și raportoarea noastră pentru aviz este doamna Dăncilă. Este o problemă foarte importantă și, bineînțeles, dorim să cunoaștem mai bine această temă. Dau cuvântul reprezentantului comisiei și după aceea vom asculta părerea doamnei Dăncilă. Domnul Filip Magne din uh, nu este aici. Va veni mai târziu. În acest caz, atunci poate că îi dăm cuvântul reprezentantului comisiei acum. Czekamy na przedstawiciela komisji, na zabranie głosu. Se pare că reprezentantul... Ah, sunteți acolo. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ne-ați invitat să facem această prezentare. Sunt de la Direcția Generală Agricultură. Vă voi prezenta, voi pune accentul pe dezvoltarea rurală. Prezentarea aceasta vă va da o impresie despre raportul în legătură cu articolul 16, obligația pe care o avem pentru a uh, arăta rezultatele pentru fondurile de coeziune sociale și uh, inițiativele pentru tineret. Voi pune accentul pe uh, Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Aici vedem uh, Avem fondurile din 2000, pe, din perioada 2014-2020. Dacă adăugăm cofinanțarea națională, se ajunge la 627 miliarde de euro. Uh, partea Fondului European pentru Dezvoltare Rurală este Uh, se ajunge la 561 uh, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Dacă ne uităm la următoarea fișă, uh, vedem semnificația acestor fonduri ESIF în investiții. Vedeți proporția acestor fonduri în investițiile publice și și în medie avem 14% din investițiile publice care vin de la ESIF, însă în anumite state depășim chiar 60% Portugalia, Croația, Lituania, Letonia, pentru că între 2008 și 2014 a scăzut investiția publică cu 50, 15% în termeni reali. Aici vedem că noua perioadă de programare pentru ESIF nu ține doar de fonduri, ține de crearea condițiilor potrivite pentru investiții, pentru, că, a, pentru a avea condiții corecte pentru programare eficientă. Aici aveți o listă cu ceea ce am uh, întreprins. Avem condiționalitățile ex ante, generale, însă avem și condiționalități ex ante specifice pentru dezvoltarea rurală. Și avem uh, o rată de 75% în îndeplinire, însă pentru agricultură în general avem și o uh, proporție mai, chiar, o proporție chiar mai mare. Mm, punem accentul pe performanță, pe rezultate. Aceste fonduri sunt programate pe obiective legate de bugete, punem accentul acum pe instrumente financiare uh, pentru a aduce la o, un efect de multiplicare mai mare. Am uh, introdus elemente de simplificare, guvernanță electronică și simplificarea cu opțiunilor de cost în programe. Vom avea un raport specific în legătură cu uh, aceste uh, performanța acestor uh, fonduri. Acum aici vedeți uh, obiectivele care sunt așteptate. La stânga vedeți uh, uh, cele generale din ESIF și uh, la FEDER în dreapta Uh, realizările așteptate. Totul ceea ce uh, tot ceea ce ține de dezvoltarea MM-urilor, prin fondurile de dezvoltare sperăm că vom ajuta 18,8 milioane de persoane să aibă acces la servicii IT mai bune. Uh, avem proiecte legate de inovația agricolă, Așteptăm că 2,8% dintre fermieri să fie susținuți pentru a-și a moderniza infrastructura. În această cifră am, am inclus și fermierii de subsistență, dar majoritatea fermierilor, pentru majoritatea fermierilor uh, considerăm că 7% din fermieri vor beneficia 175.000 de uh, fermieri tineri vor fi susținuți. Uh, cu 193 de miliarde de euro pentru mediu, schimbare climatică, energie și transport, uh, avem cea mai mare alocare din bugetul uh, european. Pentru FEOGA avem între 17 între, în jur de 17,4% din terenul arabil din Europa pentru a îmbunătăți solul, calitatea solului pentru a preveni eroziunea și 40% pentru a îmbunătăți calitatea apelor și, apei și cantitatea. În același sens, suntem la 7,6% din teren este uh, uh, pentru a îmbunătăți stocarea carbonului. Uh, prevedem o investiție totală de 2,7 miliarde și în jur de 635.000 de fermieri vor participa la în scheme de gestionare a riscului prin FEOGA. pentru ocupare, incluziune socială și educație, uh, Așteptăm să avem 2500 de grupuri de acțiune locale lider, ca să cre- care să vor crea 44.000 de locuri de muncă noi sub programul lider și uh, susținerea pe, pe care o acordăm uh, întreprinderilor uh, ne așteptăm să creăm 77.500 de noi locuri, noi locuri de muncă. Acesta este potențialul uh, FEOGA. Uh, bineînțeles că mai există și un alt potențial care nu este luat în considerare în aceste cifre. Ultima imagine toate aceste date disponibile în raportul pe articolul 16 sunt disponibile sub în platforma uh, în legătură cu deschisă pentru date, disponibile pe internet. Pe lângă acest lucru vom avea și o relatare din partea statelor membre în legătură cu progresul în uh, raportul de implementare regională care va fi un uh, raport comun prezentat Parlamentului în acest an. Un, o evaluare calitativă care trece de datele cantitative uh, va fi disponibilă în 2017. Bineînțeles, vom avea și rapoarte uh, pentru performanța PAC în 2018. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc. Poate acum putem să-i dăm cuvântul doamnei Dăncilă pentru prezentarea sa. Mulțumesc Comisiei pentru această prezentare amplă și în același timp uh, vreau să felicit colegii din Comisia de Dezvoltare Regională pentru inițierea acestui raport de implementare. Consider că este de datoria noastră ca eurodeputați să monitorizăm implementarea. Da. Am să reiau. mulțumesc, mulțumesc Comisiei pentru această prezentare și în același timp felicit colegii din Comisia de Dezvoltare Regională pentru inițierea acestui raport de implementare. Consider că este de datoria noastră, ca și eurodeputați, să monitorizăm implementarea. No, it's good. It's good să monitorizăm implementarea legislației de către Comisie. De asemenea, consider că această inițiativă vine într-un uh, moment um, esențial pentru pregătirea revizuirii la mijlocul perioadei a pachetului legislativ ce însoțește cadrul financiar multianual. Știu că serviciile Parlamentului ar prefera să facă acest gen de analiză după trei ani de implementare, dar cu un cadru financiar de șapte ani, acest exercițiu riscă să devină inutil dacă nu este făcut la timp. Regulamentul privind dispozițiile comune pentru fondurile structurale și de investiții europene, ă, așa cum s-a spus, cere Comisiei în articolul 16 ca aceasta să redacteze un raport prezentând rezultatul negocierilor cu statele membre asupra acordurilor de parteneriat. Comisia a prezentat în decembrie anul trecut acest raport și include o fișă pentru fiecare stat membru. În cadrul opiniei pe care o voi prezenta Comisiei Agri, mă voi concentra asupra programelor de dezvoltare rurală pentru Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Actualul regulament a introdus o serie de simplificări față de cadrul precedent, totodată mărind numărul de obiective strategice, lăsând mai, mai multă flexibilitate regiunilor pentru a-și defini obiectivele pe care doresc să se concentreze. De aceea, cred că este esențial să analizăm dacă această metodă va permite o mai mare sinergie între diferitele instrumente de investiție sau nu. De asemenea, este interesant de analizat în ce măsură statele membre au utilizat capacitatea de a suplimenta fondul de finanțare națională și posibilitatea de a utiliza flexibilitatea între cei uh, doi piloni ai PAC. Deși, uh, per total, resursele alocate în actualul Uh, FADR erau în termen nominal mai mici decât perioada 2007-2013, prin uh, flexibilitate și finanțare națională am, uh, avut, am ajuns să avem o creștere față de perioada precedentă. Pe de altă parte, dacă analizăm fișele naționale, vedem o diversitate foarte mare de scenarii între diferitele regiuni, în funcție de capacitatea națională de finanțare, dar și de alegerea strategică de transfer între cei uh, doi piloni. Fondurile structurale și în special Fondul pentru Dezvoltare Rurală uh, cred că sunt uh, mecanismele esențiale pentru a atinge obiectivele Europa 2020. Țin să felicit Comisia și statele membre pentru efortul depus în cadrul negocierilor și semnal, uh, semnarea tuturor acordurilor de parteneriat în timp util. Acum trebuie să facem în așa fel ca proiectele pe teren să fie finanțate cât mai repede, iar pentru aceasta consider că statele membre nu trebuie să adauge reguli naționale suplimentare care vor avea ca efect doar creșterea complexivității și să facă procesul mai puțin transparent pentru beneficiar și, bineînțeles, să implicit să crească riscul de erori. Aștept cu interes comentariile colegilor pe care mă voi strădui să le includ în cadrul um, limitat al opiniei pe care uh, intenționez să o trimit la tradus până la sfârșitul lunii iunie, astfel încât să o putem uh, discuta în cadrul comisiei imediat după vacanța de vară. Bardzo dziękujemy. Vă mulțumim. Acum putem să începem dezbaterea. Dacă există comentarii, întrebări, domnul Rope. Iš tikrųjų, manau, kad klausimas pakankamai svarbus. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest subiect este foarte important nu doar azi, ci și pe viitor. Vreau să fac trimitere la diferențele între state membre și disparitățile din interiorul statelor membre. Într-adevăr, Europa este relativ mică sau a devenit uh, mai mică. Știm că oamenii emigrează din țările mai sărace, există un flux de migrație Așadar, ar trebui nu doar să găsim modalități de a investi în uh, crearea de locuri de muncă, ci să creăm locuri de muncă care să fie bine plătite. Și încă ceva. Cred că este important să ne asigurăm că sistemele fiscale, regimurile fiscale, sunt avantajoase pentru diversele regiuni și că autoritățile locale au suficiente stimulente pentru a face investițiile necesare. În cazul Lituaniei, fondurile structurale și de investiții sunt centralizate. Uh, Ministerul nostru de economie se ocupă de toate aceste chestiuni, ceea ce înseamnă că marile orașe primesc cea mai mare parte a fondurilor, în timp ce zonele rurale sunt adesea neglijate, ceea ce duce la migrație la nivel intern, în interiorul țării. Așadar, credem că autoritățile locale și regionale ar trebui să aibă o mai mare putere și să aibă un mandat mai puternic. Mulțumesc! Oui, merci, président. Alors, si Domnul Lozu, mulțumesc, domnule președinte. Dacă obiectivul fondurilor structurale și de investiții europene este acela de a crește um, locurile de muncă în zonele cel mai puțin dezvoltate, pot să vă garantez că în Franța eșecul este total. Aceste fonduri nu soluționează nimic, nu creează niciun loc de muncă, nici creștere. Sunt și în Consiliul Regional și în calitate de um, consilier regional, văd acest lucru cu regularitate. Deci regiunea nu rezolvă nimic. Niciun fond structural nu a putut elimina disparitatea uh, locală în regiunea mea, regiunea centru. Problema, diferențele între zonele urbane și rurale nu face decât să crească de la un an la altul. Accesul populației rurale izolate la servicii, inclusiv medicale, este tot mai limitat și în același timp vedem agonia lentă a agriculturii noastre, care era altădată motor de creștere și vector de uh, locuri de muncă în zona rurală. Acest lucru uh, ajută cel mai degrabă țările cel mai puțin dezvoltate, dar trebuie să țină seama de uh, redistribuirea finanțării. În sfârșit, uh, întrebarea este dacă putem avea un bilanț pe perioada 2007-2013 pentru toate aceste aspecte. Mulțumesc. Proszę, pan prezydent Valkarcev. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, vorbim despre o convenție foarte importantă pentru că în următorii ani va fi cheie pentru utilizarea acestor fonduri structurale și de investiții europene. Acest aviz, după părerea mea, ar putea să menționeze importanța utilizarea energiilor și mecanismelor care combină fondurile structurale și de investiții europene în domeniul agricol. agricol. E, trebuie neapărat să menționăm inovarea, pentru că cu ajutorul inovării putem îmbunătăți produsele agroalimentare, durabilitatea mediului și putem susține o conectivitate mai mare a zonei rurale. Putem să generăm locuri de muncă în zonele rurale și, în plus, Vom putea ajunge la o piață unică digitală pentru a susține inovarea. Este de asemenea vital să susținem ocuparea tinerilor în zonele rurale prin inovare, ci și prin ajutorul pentru înființarea întreprinderilor. Un ultim stimul necesar pe care l-aș menționa este activitatea de promovare din partea Comisiei. Trebuie să se informeze uh, în legătură cu posibilitățile de finanțare din fondurile structurale și din fondurile de investiții strategice. Este necesar, de asemenea, ca autoritățile publice să promoveze și să explice potențialul și utilizarea acestor fonduri de, în zonele rurale. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnul Buda. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei pentru prezentare, mulțumesc raportoarei pentru expunerea făcută. Este absolut necesar să avem în vedere tot ceea ce înseamnă creșterea locurilor de muncă în mediul rural și pot să vă confirm faptul că în Comisia de Dezvoltare Regională, acolo unde sunt membru, am fost preocupați de identificarea unor instrumente care să ducă la ceea ce înseamnă creșterea locurilor de muncă și dezvoltarea comunităților uh, locale în mediul rural. Dar aș dori să atrag atenția și probabil că va trebui să introducem în discuțiile noastre de acum înainte ceea ce înseamnă implicarea autorităților naționale. Pentru că nu este normal ca noi, de la nivelul Parlamentului European, Comisia să vină cu două, trei condiționalități, iar statele naționale să vină cu încă 20 sau 30 de condiționalități pentru ceea ce înseamnă accesarea acestor fonduri europene. Și doar vă dau un singur exemplu legat din nefericire de țara mea, unde pe o anumită măsură, 7.2, dezvoltarea infrastructurii de bază, deși în regulamentul european nu face nicio limitare cu privire la populațiile, populația care trebuie să aibă acea comunitate, în România s-a impus ca acele fonduri să poată să fie folosite doar în comunitățile care au peste 2000 de locuitori, lăsând la o parte celelalte comunități. De aceea cred că nu ne mai putem permite să tolerăm derapaje din interiorul statelor membre și va trebui să avem în vedere această chestiune astfel încât să limităm posibilitatea statelor membre de a impune condiționalități suplimentare. Mulțumesc. Wyczerpaliśmy już w tej chwili zgłoszenia pani panów posłów. Mulțumim. Nu știu dacă mai dorește și altcineva să ia cuvântul. Dar, doamna raportor, poate ați putea să includeți și utilizarea resurselor din diversele fonduri, fonduri fondurile structurale, pentru zonele rurale. Um, cum sunt abordate acestea? E vorba de uh, ideea Uh, de abordarea coeziunii teritoriale sau care este abordarea? Poate în direcția generală responsabilă, știm că zonele urbane uh, au uh, dedicat anumite acțiuni, dar ce se întâmplă cu cel de-al doilea pilon? Uh, considerați că și acesta îndeplinește funcția dezvoltării? Nu este un pilon care se focalizează asupra dezvoltar, dezvoltării în zonele rurale, uh, pentru că el uh, ia în vedere și zonele urbane, dar totuși e vorba de modernizare și inovare în agricultură și avem nevoie de aceste elemente. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru comentariile tuturor uh, colegilor, precum și pentru prezentarea amplă făcută de comisie. Cred că fiecare dintre noi poate aduce o expertiză importantă pentru această opinie prin uh, uh, prisma experienței naționale și regionale pe care uh, fiecare dintre noi o are. O să încerc să introduc cât mai multe dintre sugestiile dumneavoastră în opinie, dar dat fiind limita impusă de Parlament asupra opiniilor, o parte din puncte vor trebui depuse sub formă de amendamente iar cu această ocazie doresc să vă prezint și calendarul propus. Prezentarea opiniei în cadrul comisiei va avea loc pe 30 august. Termenul pentru depunerea amendamentelor am, am înțeles că va fi la începutul lunii septembrie și în încheiere vreau să mai semnalez faptul că va avea loc o audiere publică în Comisia Regii legată de acest subiect pe data de 15 iunie, ceea ce cred eu că poate aduce detalii și lucruri foarte importante legate de această opinie în cadrul comisiei noastre. Vă mulțumesc și aștept opiniile dumneavoastră. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, rozpatrzenie projektu będzie 30 sierpnia. Vă mulțumim. Într-adevăr, pe 30 august se va dezbate uh, avizul, pe 2 septembrie se depun uh, amendamentele, adoptarea este prevăzută pentru 30 octombrie, deci toate acestea după vacanța de vară. Înainte să trecem la punctul următor, vă început, începusem deja să vă spun sau să vă informez că astăzi este ultima zi a participării la Comisia Agri unui observator din partea Ministerului francez al Agriculturii. Pracował z, nami, z naszymi poprzednikami. Filip Marnier, care a colaborat cu noi de destul de multă vreme. Ultima zi de lucru a lui Filip Marnier Uh, mergeți uh, către o altă etapă bine meritată a vieții, și anume pensia. Vrem să vă felicităm și, de asemenea, să vă mulțumim pentru zâmbetul dumneavoastră, pentru colaborarea dumneavoastră și pentru susținerea pe care ne-ați oferit-o și vrem să vă dorim toate cele bune. Nu știu dacă vă veți retrage și din activitățile de agricultură. Sunt sigur că veți găsi ceva de făcut, uh, vreo activitate care să se lege în continuare de agricultură și poate că ne vom reîntâlni. Încă o dată vă mulțumim foarte mult și vă dorim toate cele bune. Please. Je voulais simplement remercier Voiam doar să-i uh, mulțumesc uh, domnului președinte Sekerski pentru că din 1995 încoace e prima dată când am plăcerea și onoarea să vorbesc în cadrul acestei comisii. Am uh, o amintire, cea a primei reuniuni, prima reuniune pe care am urmărit-o și despre unde se discuta despre politica agricolă comună, nu se beneficia atunci de codecizie, și comisarul era Frank Fischler. Toate astea sunt departe acum, astăzi lucrurile sunt total diferite, PAC e total diferită și poate într-adevăr am avut șansa să fiu martorul uh, a ceea ce aș numi eu marea călătoria Europei. Vă mulțumesc pentru ceea ce am uh, reușit să fac cu ajutorul noastră pentru Ministerul Agriculturii din Franța în cadrul acestei comisii. Jeszcze, jeszcze raz dziękujemy i zachęcamy, aby... Și noi am dorit să vă mulțumim și gândurile, amintirile, observațiile dumneavoastră, dacă le-ați trece pe toate pe hârtie, cred că am putea să profităm de ele. Și ar fi extrem de interesante. Mulțumesc așadar mult pentru comentarii și pentru amintirile pe care le-ați împărtășit. Mulțumesc frumos! Trecem acum la punctul 7, producția organică și etichetarea produselor organice. Raportor Martin Heusling. Un regulament important, din nou, unul foarte dificil de asemenea, care este și necesar Știm că se desfășoară și trialoguri, sunt foarte multe negocieri în curs. Și o să-i dăm cuvântul raportorului. Văd că tot felul, ă, sunt multe persoane care solicită intervenția. Aveți doar un minut, pentru că nu avem mult timp. Domnul raportor. Da, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Nu cred că trebuie să purtăm o dezbatere de fond, pentru că am adoptat deja un mandat și eu mă săduiesc să-l respect, astfel încât să impun poziția Parlamentului așa cum am adoptat-o cu mare majoritate. Domnul comisar, în uh, cuvântul său, a vorbit despre regulamentul privind produsele organice, produsele ecologice și uh, avem nevoie de propuneri de compromis pe multe elemente și, într-adevăr, uh, situația este oarecum uh, dificilă. Uh, pare să fie greu ca cele trei instituții să ajungă la un uh, numitor comun și pentru aceasta e nevoie de un pic de ajutor din partea Comisiei. Deci așteptăm prezentarea acestor compromisuri în așa fel încât instituțiile să poată să se reunească în trialog. Președintele intervine. Nu există interpretare, spune domnul președinte. Se pare că există niște probleme tehnice, pentru că uneori uh, microfonul se întrerupe. Poate ați putea să începeți din nou, spune președintele. Deci să, să, să reiau? Bun. Nu cred că o să reiau chiar de la început, dar vreau să vă vorbesc despre punctele centrale deci pentru ca cele trei instituții se poată să se pună de acord, avem nevoie din partea Comisiei de niște uh, propuneri foarte bune, cuprinzătoare. Și eu sunt încrezător că în următoarele negocieri, în trialog, vom putea să facem progrese însemnate. Cealaltă problemă, vă spun foarte deschis, este faptul că la Consiliu nu există un uh, mandat modificat de negociere, ceea ce ne face viața foarte grea. Dacă, de exemplu, ne uităm la ce anume va fi inclus în regulamentul de bază, um, zootehnia, de exemplu, ar trebui să fie, din punctul nostru de vedere, inclusă în regulamentul de bază. Dacă Consiliul nu vrea să negocieze acest punct pentru că nu are mandat, sigur că situația este dificilă. Deci sper că va exista o flexibilitate suplimentară și din partea Consiliului, astfel încât să putem face progrese. Într-adevăr, timpul ne presează, dar totuși am făcut uh, un pas important pe un anumit punct și anume e vorba de o cerință a uh, Parlamentului European și aceea ca controlele să rămână în regulamentul de bază. Uh, am reușit, deci, după cum vă spuneam, uh, să avem un mandat comun pentru delegația ENVI și cea a AGRI. Uh, putem, deci, împreună să uh, negociem și controlul rămâne, deci, în Uh, regulamentul de bază. În ceea ce privește articolul 23, nu am ajuns la un acord, dar sunt încrezător că vom ajunge la un acord. Uh, un alt punct uh, controversat este chestiunea actelor delegate și actelor de punere în aplicare. Și, de asemenea, să vă prezint un detaliu. Negocierile privind uh, certificatele și controlele, așa numitul uh, bloc 7, certificatele sunt uh, un uh, element uh, important care au ceva de face și cu importurile. Avem nevoie de o reglementare precisă de cerințe pentru producători și pentru ceilalți operatori. E nevoie de um, norme foarte clare în ceea ce privește etichetarea. Sunt progrese pe care le-am realizat față de vechiul regulament și, sigur, um, trebuie să fie uh, stabilite mai clar sarcinile Comisiei și ale statelor membre. Sunt uh, subiecte complexe și foarte sensibile um, și problema este că apoi punerea în aplicare ține de competența statelor membre. Data trecută am început o dezbatere referitoare la articolul 20, unde este vorba despre principiul precauției. Vrem să evităm uh, împovărarea uh, um, agricultorilor um, care practică agricultura ecologică și mă refer mai ales la pesticide. Aici uh, Parlamentul și Consiliul au ajuns la poziții foarte apropiate. Și Parlamentul și Consiliul um, au o poziție conform căreia nu trebuie fixat uh, foarte clar niște um, valori, uh, niște praguri și sigur că trebuie să diferențiem foarte clar uh, uh, în negocieri poziția noastră în ceea ce privește sarcinile uh, producătorilor și sarcinile de control și unde vom ajunge la un compromis. Nu pot să vă spun, dar vom munci în continuare la acest punct. În această săptămână, joi este programat următoarea întâlnire și în următoarele săptămâni vom avea mai multe întâlniri și sunt încrezător, cum vă spuneam, că vom putea face progrese. Uh, Vom vedea cum vor arăta acestea, dar uh, uh, trebuie să profităm de președinția uh, olandeză um, și voi avea mare grijă ca în grabă să nu um, renunțăm la nimic din standardele care sunt importante pentru noi. Dziękuję. Do wypowiedzi zgłosili się... Mulțumesc frumos pentru observații. Doamna Rat Garcia, mai întâi. Eu Mulțumesc. Aș dori să vă vorbesc despre un punct mm, și anume articolul 28, regiunile ultraperiferice. Mm, se discriminează regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene vă solicit să apărați poziția pe care a, a susținut-o Comisia de Agricultură, care aceste regiuni ultraperiferice să poată să beneficieze de derogările prevăzute pentru statele terțe, pentru că nu ni se pare foarte legi, logic să discriminăm regiunile ultraperiferice fără ă, și să insistăm să se aplice o perioadă de tranziție de 5 ani atunci când aceste regiuni ultraperiferice deja sunt supuse regulilor și normelor europene, la fel ca și celelalte teritorii europene. Dacă menținem textul în versiunea redactată, statele terțe vor putea să beneficieze în timpul acestor 5 ani de condiții de producție mai puțin exigent, exigente decât regiunile ultraperiferice, ceea ce ar însemna o mare discriminare Uh, lucru care va afecta direct concurența lor. Așadar, eu cred că Parlamentul trebuie să apere mandatul Comisiei de Agricultură uh, pe, pe acest articol 28. Vă mulțumesc. Posso Gering. Thank you, Chairman. Doamna Gering ce scuze spune doamna, nu mi-am pus cartonașul cu numele. Uh, vorbesc ca uh, raportor din umbră pentru ECR. Sunt foarte pesimistă sau ar trebui să spun că m-au epuizat aceste negocieri. Trialogul acesta durează de peste șase luni deja discutăm adesea timp de 15 ore pe săptămână și reuniuni tehnice și reuniuni ale coordonatorilor din umbră și nu prea am rezolvat mult. Avem prea puține rezultate pentru eforturi atât de mari. Nu am convenit asupra controlelor, asupra rezidurilor din pesticide, asupra niciunei norme specifice de producție și asta din cauza uh, caracterului extrem de complet și al mandatului incoerent pe care l-am avut. Dacă vă amintiți cum s-a votat, a fost unul dintre cele mai grăbite și mai dezorganizate voturi la care am participat eu în acest Parlament. Deci nu mă miră că avem acum dificultăți. Dar chiar și așa trebuie să progresăm. Profit însă de ocazie pentru a vă atrage atenția asupra problema pragurilor pentru pesticide, de pildă, pe care am tot încercat să o aduc în discuție, dar am fost ignorată. Raportorul este hotărât să protejeze interesele sectorului organic, de unde fiind și el part, membru al acestui grup, în detrimentul consumatorilor. Și nu cred că asta s-a vrut la vot el permite fermierilor să-și uh, numească produsele organice chiar dacă au fost contaminate cu pesticide la același nivel ca și un produs convențional. Câte vreme nu e vina fermierului, se pare că nu, e con- nu contează. Deci contează fermierul, nu consumatorul. Nu știu cum sunteți voi, dar eu cumpăr produse organice și le cumpăr pentru că mă aștept să nu aibă reziduri de pesticide. Deci nu, nu înțeleg de ce continuăm în această direcție și cred că problema trebuie abordată. Această situație nu face decât să submineze și să discrediteze sectorul și totuși ea blochează negocierile, printre alte probleme. Ce aș vrea eu să știu așadar este de ce durează atât de mult să se găsească o soluție. am ocupat de multe texte legislative și ca raportor și ca raportor din umbră. Fac dintr-un, parte dintr-un grup mic, deci mi-asum adesea acest rol și nu am văzut nimic de genul ăsta până acum. Durează mult prea mult. Vă rog, haideți să-l rugăm pe raportor să accelereze lucrurile, să se pună de acord asupra unor lucruri. Da, e adevărat, Consiliul nu negociază, dar nici el. Negocierea presupune mișcare de ambele ambele părți. Dacă vrem compromisuri, haideți să avem inițiativa, să lansăm câteva, să nu tot așteptăm comisia. Amintiți-vă că am încercat să grăbim votul ca să trecem de președinția, uh, să terminăm până la președinția luxemburgheză. Imediat se termină președinția olandeză și noi tot nu terminăm. Nu vreau să fiu uh, nepoliticoasă, sper că nu sunt, dar chiar mi se pare că uh, devine o sarcină insuportabilă și până la urmă nici nu rezolvăm nimic. Mocne słowa. Pani poseł Kosting. Da, cuvinte dure. Doamna Köstinger, vă rog. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că Martin Hosling poate să-și marcheze cu roșu această zi în calendar. Eu cred că trebuie să îl uh, apăr în ceea ce privește dezbaterea privind uh, protecția plantelor și uh, materialele fitosanitare. Uh, ideea este că uh, producătorii ecologici nu produc într-un vacuum închis, ei sunt confruntați cu exteriorul. Și aici întrebarea mea se referă la uh, această dezbatere în jurul pragurilor. Nu există vreo posibilitate pentru a aduce lucrurile la un bun sfârșit și la un rezultat bun? Pentru că um, se ridică acest argument că anumite state membre își fixează praguri. Oare n-am putea să spunem cele, pe care le fix, cele care le fixează să poată să și le păstreze și aici fac un apel la raportor um, să susțină poziția noastră în uh, negocieri. Întrebarea care se leagă de aceasta este responsabilitatea și răspunderea. Cine anume este răspunzător pentru contaminarea uh, involuntară a uh, produselor și pentru potențialele pagube um, sau prejudicii. Um, eu cred că totuși agricultorii ecologici nu trebuie să um, mai trăiască un, într-un mediu uh, de incertitudine juridică. Și am o întrebare referitoare la uh, semințe și la materialul germinativ. Um, am discutat mult despre acestea. Eu consider că nu ar trebui să existe o legătură între material germinativ și marile concerne. Și întreb, sunt aici progrese în ceea ce privește uh, calitatea uh, semințelor și a materialului germinativ, materialului de înmulțire vegetativă, de exemplu, um, în domeniul agriculturii ecologice, pentru că există foarte mulți producători mici și mijlocii de uh, semință și material de înmulțire care um, doresc uh, să își ofere um, producția și speră ca uh, agricultorii să se adreseze și lor, nu doar mărilor concerne. Äh, ganz, <clears throat> ganz kurz, weil ich... Ähm... Domnul Linz, da, foarte pe scurt, pentru că Vreau să reacționez la ceea ce a spus doamna Gerling. Um, pentru că și eu particip la aceste trialoguri și am o, uh, o percepție oarecum diferită a situației. Da, într-adevăr, uh, lucrurile merg înainte cu o viteză foarte lentă dar împărtășesc ceea ce a spus uh, colegul nostru, domnul Heusling, și anume Comisia Europeană pare că nu-și dă seama ce sarcine are în acest trialog sau în general în trialoguri. Atunci când noi, Parlamentul și Consiliul, am luat o decizie, de exemplu în ceea ce privește pragurile, um, dacă Comisia nu uh, acceptă acest prag, atunci uh, Uh, sarcina sa nu este de a găsi tot felul de portițe din spate prin care să introducă totuși uh, aceste uh, praguri împotriva acordului dintre celelalte două instituții. Acest lucru face lucrurile greoaie și dificile dacă de la bun început trebuie să rediscutăm lucrurile, deși în noiembrie anul trecut această chestiune a fost uh, decisă politic și la Parlament și la Consiliu. Bun, poate că lor nu le convine la Comisie, pot să înțeleg, dar e o chestiune de decizie politică și nu mi se pare că e în regulă modul în care Comisia abordează situația în această chestiune anume. Domnul Tacula. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu domnului Heusling Am înțeles că ați susținut destul de puternic poziția Parlamentului și v-ați amintit de noi, uh, scandinavii și finlandezii, și de dorințele noastre pentru ca noi, acolo în Nord, să avem cea mai curată producție organică, așa cum am avut și până acum. Din păcate, Comisia și Consiliul nu au avut prea multă bunăvoință. Să sperăm că o vor găsi astfel încât să reușim să rezolvăm aceste aspecte. Vă doresc însă tuturor succes în această luptă pentru ca și Nordul să-și poată păstra producția organică curată. Mulțumesc, domnul Loazu. Mulțumesc, domnule președinte. Franța este al treilea producător bio după Spania și Italia și înaintea Germaniei. Această filiardă reprezintă pentru noi 5 miliarde de euro și vreo 100 de mii de locuri de muncă directe cu normă întreagă. Cred că trebuie să protejăm acest uh, sector organic, de altfel industria profită de pe urma unui uh, asemenea mod de alimentare, dar consumatorii s-au obosit de aceste scandaluri repetate și caută produse de calitate și de proximitate. Uh, s-au creat proprii mărci bio pentru a fi mai ieftine și pentru a furniza produse cu norme mai relaxate decât uh, din țări cu norme de calitate mai redusă decât Europa. Uh, era o doamnă care estima că un fruct bio importat cu avionul în afara sezonului Uh, presupunea un consum de carburant de 20 de ori mai mare decât unul cumpărat în sezon local. Trebuie să promovăm produsele de sezon din agricultura locală și, bineînțeles, exploatații certificate. Uh, producția uh, organică se îndepărtează de agricultura industrializată și trebuie să fim foarte exigenți în ceea ce privește trasabilitatea acestor produse, produse apărând produsele locale totodată. Patriotismul alimentar va ajuta agricultorii conservând uh, totodată cerințele noastre de calitate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Agniu. Mulțumesc mult! Eu aș vrea să-mi spună cineva, ori, domnul, ori doamna Gerling, ori uh, uh, Martin Hasling, două lucruri legate de producția organică. Primul nu are nimic de a face cu țara mea, ci cu Scandinavia. A vorbit cineva din Scandinavia și nu a spus nimic de asta. E vorba de cultivatorii de salată din cercul arctic care nu își cultivă recolta în pământ, ci pun uh, pământ organic într-un butoi și într-o seră ca să nu înghețe. Și uh, acești producători mi-au spus că nu vor putea să mai facă asta de acum încolo. Mă întreb dacă a mai evoluat în un fel uh, această situație. Celălalt subiect s-a referit la semințele organice. Uh, spunând că dacă semința nu e cultivată, sămânța nu e cultivată organic, atunci nu o pot semăna. Se pare că e o piață pentru acest lucru și atunci producătorii organici fie au uh, semănat uh, semințe care nu au fost cultivate organic și atunci își pierd statutul, fie nu au mai semănat nimic. Poate și aici lucrurile au evoluat. Vreau să mai vorbesc și de rezidurile de pesticide. Uh, agricultorii fermi, uh, organici pot să folosească un uh, material care apare organic, dar mă întreb dacă normele de reziduri se aplică și acestui material sau doar pesticidelor sintetice. Mulțumesc. Domnul Buda. Dinte, nu aș vrea să intervin uh, de la început, însă mă îngrijorează puțin uh, totuși dezbaterea în jurul subiectului legat de um, posibilitatea ca unele produse apreciate ca fiind bio să fi fost contaminate involuntar cu diverse substanțe chimice și ce facem în această situație. Cu siguranță nu vreau să încărcăm sau să împovărăm fermierul cu o situație care nu este imputabilă, dar în același timp, eu nu cred că ne putem permite totuși ca aceste produse să fie mai departe livrate pe piață ca fiind bio, pentru că ar însemna să înșelăm, nu, pe consumatorii care dau uh, câțiva euro în plus sau foarte mulți bani în plus pentru aceste produse bio. De aceea ar trebui foarte bine și să fim foarte atenți aici legat de această chestiune. Fermierii au posibilitatea să-și facă asigurări la firmele de asigurare pentru astfel de ipoteze, la fel cum își fac și în situații de calamități uh, naturale legat de pragurile care sunt stabilite, am spus și cu ocazia adoptării și votării acestui uh, raport, eu personal nu pot să fiu de acord să avem praguri diferite pentru produse, pentru aceleași produse, între țări uh, diferite. Un prag să fie egal la nivelul Uniunii Europene atunci când discuți de un produs bio. Mulțumesc. Pan poseł Hausling, 5 minut, nie więcej. Domnule Häusling, 5 minute și gata. Ja, äh, ich darf noch ein paar Punkte ansprechen, jetzt nach. Da, vreau să mă refer la uh, câteva dintre chestiunile care au fost menționate. În primul rând, äh, situația serelor din țările nordice. Într-adevăr, avem un mandat de negociere foarte strict, spune că fiecare producție ecologică trebuie să aibă loc la nivelul solului. Deci pe sol. Așadar, conform noi reglementări, nu s-ar mai putea uh, produce așa cum uh, se face. Dar colegii din Finlanda, din uh, Suedia, sigur că pot să um, își definească niște derogări, astfel încât să continue producția ca în momentul de față. Însă, nu sunt pregătiți să spun că pentru um, producția ecologică, ca principiu, pot, deci pot să deviez de la acest principiu ca ea să aibă loc pe sol. Eu cred că principiul trebuie să fie păstrat, chiar dacă pot să existe niște derogări și putem să găsim un compromis um, putem să vedem în timpul discuției cum s-ar putea formula acest compromis. În ceea ce privește uh, semințele, aici avem un mandat foarte clar. Producția ecologică are nevoie de semințe ecologice. Mandatul comisiei spune că acestea trebuie să fie uh, utilizate în uh, manieră completă pe, de către agricultorii, agricultorii ecologici, pentru că dacă nu, produsele lor nu vor fi considerate ecologice. Dar trebuie ca această piață să fie dezvoltată, trebuie să uh, definim în primul rând semințele ecologice. Și apoi, într-adevăr, ajungem la această definiție. Ce este o sămânță ecologică? Aici uh, avem uh, o definiție, așa cum a fost uh, ea convenită de către Parlament uh, și Comisia spune că trebuie să găsim un compromis și aici trebuie ca mandatul Consiliului să se schimbe puțin ca să putem ajunge la un acord. Uh, noi nu cerem ca toți uh, agricultorii ecologici să uh, aibă în următorii 10 ani să utilizeze numai semințe ecologice, dar, sigur, situația poate să fie foarte diferită între state membre și trebuie să vedem cum găsim, la un, cum găsim un compromis. Și vreau să revin la această chestiune foarte controversată a pragurilor. Domnul Buda a spus foarte clar că noi nu ne dorim conform mandatului uh, uh, Parlamentului European, să avem uh, evaluări diferite uh, pentru țări diferite. Uh, da, într-adevăr, există, din păcate, o contaminare a solurilor în momentul de față, pentru că nu putem să le cerem uh, producătorilor ecologici să trăiască într-o lume paralelă uh, și să evite în totalitate um, substanțele chimice. Nu, e, nu mai este posibil acest lucru în ziua de azi și, clar, aici trebuie să găsim o reglementare bună. Dacă um, această contaminare este inevitabilă sau dacă ea este, uh, de fapt, un caz de fraudă. Și aici, în articolul 20a uh, din uh, documentul Parlamentului, eu cred că am găsit uh, o modalitate bună de a crește precauția. Pentru că agricultorul nu este singurul care trebuie să poarte pe umeri această răspundere, pentru că el nu e responsabil de faptul că vecinul său folosește pesticide. Acesta este un punct care în continuare este foarte, foarte sensibil. Doamnă Frau Gerling, mi se pare totuși incorrect să spuneți aici că uh, e vina mea faptul că negocierile nu merg mai repede înainte. Știți foarte bine, ca și toți uh, colegii raportori uh, din umbră, că am uh, uh convenit, am ajuns la uh, un numitor comun cu toți raportorii din umbră înainte să înceapă negocierile. Nimeni nu poate să vină acum să spună Uh, că uh, m-am abătut de la aceste uh, chestiuni care au fost convenite. Dacă aș proceda altfel și dacă aș ceda acum față de ceea ce am convenit cu toții, eu cred că atunci aș proceda în mod incorrect. Da, într-adevăr, e multă muncă, da. Dar în acest domeniu nu putem să ne permitem să acționăm pripit. Deci nu putem să ne grăbim doar ca să terminăm mai repede. Și eu respect ceea ce s-a adoptat aici în Parlament cu majoritate. Știu că grupul dumneavoastră nu este de acord cu multe chestiuni pe care le-am adoptat, dar trebuie să acceptați acest lucru. Dar să veniți acum uh, și să spuneți că acest mandat de negociere este unul prost, mi se pare că e o poziție nedemocratică, pentru că el a fost, mandatul a fost uh, adoptat cu mare majoritate. Trebuie să acceptați acest lucru. Dacă um, Bun, puteți să spuneți, ok, aceasta e părerea mea privată, dacă aveți o altă părere, dar nu este mandatul Parlamentului. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Am ajuns astfel la sfârșitul ordinii noastre de zi. Vă reamintesc că mâine avem audiere. Începe de uh, la ora 19 și ține până la ora 20 și jumătate. Este o audiere foarte importantă. Iar următoarea noastră reuniune va avea loc pe 6 iunie, dar mâine oricum ne vedem la audiere. Deci vă mulțumesc frumos și o seară frumoasă!